Gut, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann. Dragi colegi, dragi colegi, deschidem în mod oficial audierea noastră pe tema noului mecanism SPG și SPG Plus după 2 ani. Acest mecanism are deja 2 ani și ne gândim vom încerca să evaluăm dacă funcționează și în ce mod îl putem îmbunătăți. Mă bucur de faptul că avem uh, uh, o gamă foarte largă de experți foarte bine pregătiți, bineînțeles uh, Cecilia Manstrom, uh, comisara noastră pentru comerț, uh, călduros bun venit, dar și Cristian Leffler, reprezentantul secretarului uh, secretariatului general de la Serviciu pentru Acțiune Externă, bun venit, și apoi mai avem și avem uh, reprezentanți din țările care beneficiază de sistemul SPG+, domnul Azufali, care este asistent special pe lângă uh, premierul din uh, Pakistan, ne onorează cu prezența, și ambasadorul Mongoliei pe lângă Uniunea Europeană, domnul Davardoi Bun venit! În a doua parte, vom discuta despre punerea în aplicare și despre integrarea sau implicarea societății civile în mecanismul um, SPG+. Și și aici îmi um, revine plăcerea să salut patru experți, pe doamna Vaca, directoare de la uh, Organizația Internațională a Muncii, domnul Winkler, domnul Raimi, coordonator de la Pace și Justiție, și domnul Arvan este președintele um, sindicat, uh, Organizației Sindicatelor din uh, Pakistan. Uh, bun venit tuturor și vă mulțumesc că v-ați deplasat. Deci, iată, avem Um, o reprezentare foarte, uh, foarte uh, impresionantă. Mă bucur de asemenea și că un număr foarte mare uh, de colegi la conferința parlamentară care se ocupă de subiecte de fiscalitate, care bineînțeles că Uh, pentru multe țări e vorba de un subiect foarte important. Uh, avem 20 de reprezentanți din Rusia, uh, Iordania, Botswana, Indonezia și din India și, bineînțeles, și din... Deci, mulțumim tuturor pentru prezență și bun venit! Directiva GSP Plus. Deci această legislație este în uh, vigoare de 2 ani și acum încercăm să evaluăm, să vedem dacă e vorba despre instrumentul cel mai potrivit uh, pentru Uh, ca cele 27 de convenții la care suntem uh, parte uh, să fie bine aplicate. Sigur că mm, avem aceste convenții doar de 10 ani și deci o evaluare la jumătate de parcurs e foarte importantă pentru a vedea cum putem proceda pe viitor. Și de aceea mă bucur și de faptul că Comisia a uh, redactat uh, un uh, raport și doamna comisar ne va prezenta acest raport. Înainte de a da cuvântul doamnei comisar, aș dori să dau cuvântul colegei care reprezintă Comisia Juridică. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să subliniez cât de important este să putem aborda încă o dată o chestiune transversală în mod, uh, într-această formă de întâlnire mixtă. Mulțumesc pentru deschiderea de a fi eficienți. Până la urmă, cu toții ne dorim asta. Este important să subliniem importanța și ponderea politicii comerciale în Uniunea Europeană și instrumentele pe care le putem folosi pentru a influența scena internațională, pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului în lume într-un moment uh, care este unul sensibil. Știm că există din ce în ce mai multe crize. Sistemul preferințelor generalizate a Uniunii Europene este un instrument apreciat pentru că reflectă filozofia Uniunii în acțiunile sale externe și principiile pe baza cărora ne construim relație cu statele terțe. Prin intermediul comerțului internațional putem crea oportunități economice avantajoase pentru toate părțile, Însă comitem o mare eroare pe termen lung dacă nu vom reuși să existe angajamente din partea partenerilor noștri în ceea ce privește buna guvernanță, protecția mediului, respectarea drepturilor omului, dreptul muncii și așa mai departe. Prin urmare, dacă nu se marchează în agenda 2030 aceste obiective. Audierea ne oferă ocazia de a asculta părțile implicate pentru a avea o poziție echilibrată asupra importanței economice acestei activități și echilibru care trebuie stabilit între dreptul comerțului și drepturile omului. Trebuie să ne axăm pe valori, principii, pe interesul comun pe care îl avem pentru a apăra democrația și pentru a apăra progresul. Evident, fiecare țară care beneficiază de acest regulament înțelege că avem de-a, face cu un caz unic, dar cu toții avem un obiectiv comun. Există 27 de convenții internaționale care trebuie să capete o valoare universală și asta în practică, nu doar în teorie președintele Lange a pus în discuție întrebări foarte relevante. La doi ani, după intrarea în vigoare a noului regulament, trebuie să ne facem noi întrebări. În primul rând, dacă acesta este instrumentul adecvat și cum putem uh, îmbunătăți implementarea angajamentelor. Cum să fim uh, eficienți cu măsurile prevăzute la articolul 15 atunci când lucrurile nu evoluează așa cum trebuie și ar putea să ducă la suspendarea preferințelor. Și de asemenea, cum pot societățile civile internaționale și locale să joace un rol mai important și să se implice în mod relevant și structurat. Este important să constatăm că Comisia a, și-a crescut și a intensificat comunicarea cu societatea civilă, la fel și Parlamentul. Astăzi facem un inventar a celor doi ani și acest eveniment poate identifica elemente care ne pot uh, ajuta să îmbunătățim aceste instrumente. Noi vom fi întotdeauna deschiși pentru a continua să lucrăm în acest sens cu Comisia INTA. Mulțumesc! Herzlichen Dank! Mulțumim foarte mult! Acum, o informație doar din practic. Uh, timpul ne presează și, bineînțeles, am dorit ca toți experții să aibă posibilitatea să ia cuvântul uh, și să avem și o dezbatere și de aceea vă rog foarte mult uh, să vă respectați foarte strict timpul alocat. E valabil și pentru cei care au cuvântul. Ne-am gândit să vă dăm șapte minute. Doamna Malstrom, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, doamnă președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc uh, pentru faptul că organizați această audiere, mulțumesc Parlamentului. E un subiect foarte important și, după cum știți, comisia noastră și eu personal acordăm o importanță sporită legăturii între comerț și valorile europene, precum drepturile omului, dezvoltare durabilă, care uh, trebuie să se afle în miezul politicilor noastre și am subliniat acest lucru în comunicarea Comerț pentru toți anul trecut. De atunci uh, subiectul a devenit și mai uh, important, mai ales uh, datorită crizei migrației. Dacă Uniunea Europeană are instrumente care pot duce la creștere, la ocupare, la stabilitate în țările în curs de dezvoltare, trebuie să le folosim și să le folosim cât mai bine. Și programul GPS este astăzi mai important decât oricum oricând. E un program uh, în perioada de raportare 2014-2015. Uh, sistemul a vizat 14 uh, țări cu o populație de 300 de milioane de popoare, cu o populație, deci 30% mai tineri decât sub vârsta de 18 ani. E foarte important uh, să înțelegem felul în care comerțul își poate aduce contribuția la dezvoltare durabilă și la bună guvernanță. Partenerii dobândesc astfel uh, un acces uh, la piețele mondiale, ceea ce le permite să-și crească prosperitatea, să crească nivelul de trai și programul Um, pune condiții uh, guvernelor uh, respective care trebuie să respecte și să pună în aplicare, să ratifice cele 27 uh, convenții um, ale Organizației Internaționale a Muncii. Deci, um, comerțul îi ajută pe oameni în, mod direct, dar și ca un stimulant pentru politici de bună guvernanță. Deci, are potențialul de a deveni un cerc virtuos se creează stimulente pentru a pune în aplicare convențiile, pentru a promova uh, creșterea economică. Uh, creșterea economică duce la o mai bună punere în aplicare a convențiilor internaționale și astfel uh, se obține mai multă prosperitate și mai multe investiții. Astăzi vom discuta primul raport al punerii în aplicare a mecanismului anul trecut, uh, Comisia, împreună cu un altul reprezentant uh, Mogarini, a uh, dat publicității primul program la doi ani după ce programul a fost reformat. Ideal, ideea era să, ca rezultatele obținute să fie mai bune. Și acest raport este un instrument foarte bun. Este pentru prima dată când Uniunea Europeană, în mod public, sistematic și oficial, ia poziție în ceea ce privește uh, eforturile partenerilor noștri, în ce privește uh, drepturile omului și uh, dezvoltarea durabilă. Deci e un instrument foarte important și o să vă spun câteva cuvinte. Ce spune raportul și ce nu spune raportul? Raportul oferă uh, o descriere foarte clară a realității uh, în ce privește uh, eforturile eforturile pentru a implementa cele 27 de convenții, dar face și o evaluare a eforturilor necesare pentru a obține progrese uh, sporite acum și pe viitor. Să luăm exemplul Pakistanului, de exemplu, și a muncii uh, infantile. Domnul Ali, mai târziu, va fi de acord, sper cu mine, că munca infantilă, munca copiilor este o problemă foarte gravă în multe țări din țara dumnealui. Însă raportul mai arată și faptul că provinciile din Pakistan depun eforturi pentru a adopta uh, legislația pentru a aboli munca copiilor. De exemplu, Cuba Pactunqua a adoptat o lege privind uh, eliminarea muncii copiilor, a alocat și de, de asemenea fonduri pentru a îmbunătăți uh, inspecții. La Punjab există un, pro, un, un uh, proiect de lege care va fi votat de către adunarea parlamentară. Așteptăm însă acțiuni și în Sind și în Balochistan. Un alt exemplu, Mongolia. Domnul ambasador, sper, va constata cu satisfacție uh, faptul că raportul subliniază faptul că există un uh, angajament din partea Guvernului, a Parlamentului și a societății civile pentru a promova drepturile uh, universale în Mongolia. De asemenea, notez cu satisfacție, chiar dacă nu este chiar în cadrul uh, mecanismului SPG+, că Mongolia a abolit pedeapsa cu moartea. Însă, ca întotdeauna se poate face mai mult. Mongolia trebuie să lanseze un, un mecanism independent pentru a încheta uh, cazurile de tortură și um, um un ultim exemplu, Armenia. Guvernul a adoptat în septembrie 2015 o strategie privind corupția uh, care se bazează pe sănătate, pe poliție și pe colectarea combaterea uh, impozitelor și a taxelor. Bineînțeles că uh, combaterea corupției rămâne o uh, provocare pentru această țară și uh, legislația împotriva corupției trebuie să fie îmbunătățită și pusă în aplicare cu strictețe. Și trebuie să mai subliniez și că Armenia trebuie să facă progrese în ce privește legea electorală pentru a asigura alegeri libere și echitabile. Iată care sunt rezultatele pe care le conține raportul. Pentru fiecare țară există o evaluare a uh, rezultatelor în ce privește drepturile omului, guvern guvernanță, bună guvernanță și uh, sustenabilitate. Dar în acest raport nu avem o, uh, un clasament al țărilor în funcție de convenții. Fiecare țară s-a angajat să uh, Uh, atingă obiectivele stabilite în mecanismul SPG+. Și de aceea nu facem recomandări de a retrage uh, preferințele comerciale pe care le, uh, le conține mecanismul SPG+. De ce? Pentru că punem accentul într-adevăr pe progrese și știm că e vorba de probleme complexe, istorice, care nu pot fi rezolvate peste noapte. Nu le-am rezolvat nici în Uniunea Europeană peste noapte. În unele țări din Uniunea Europeană am avut chiar în anii 80 probleme precum munca copiilor. Deci deci schimbările sunt lente și trebuie să oferim sprijin pe termen lung pentru a impulsiona schimbarea și de aceea mecanismul SPG Plus durează 10 ani. E vorba de o perspectivă pe termen lung uh, guvernele partenere au făcut angajamente pe termen lung, la fel ca și noi. Ceea ce nu înseamnă că putem accepta orice. orice. Raportul arată locurile sau domeniile în care e nevoie de progrese și suntem echitabili în evaluarea progreselor în ce privește drepturile omului și uh, alte aspecte în dialogul cu țările partenere. Aceste dialoguri se bazează pe un chestionar detaliat care este un fel de tabel în legătură cu ce trebuie să facă uh, guvernele pentru a îmbunătăți situația la fața locului. Și partenerii noștri recunosc importanța acestui dialog și a uh, monitorizării. Și noi, în Uniunea Europeană, în acest dialog vom menține presiunea și prin acest sistem de raportare ne dorim rezultate concrete. SPG Plus uh, nu uh, um, înseamnă o, uh, o poză a situației, ci uh, e o, un uh, uh, proces în curs. Și de-a lungul timpului vom încerca să evaluăm unde s-au făcut îmbunătățiri în toate țările, inclusiv, inclusiv în țările care sunt reprezentate astăzi aici. Nu ne putem întoarce în trecut. Dacă lucrurile se uh, deteriorează, domnule președinte, am stabilit un uh, SPG+, Plus uh, și se poate chiar retrage um, accesul de pe piață. Am făcut acest lucru în Myanmar, în Sri Lanka în trecut și vom face acest lucru și în viitor dacă e nevoie. Pentru a mă, întâlni la, mă întoarce la început, scopul nostru este să creăm un cerc virtuos de progrese economice și de aceea Comisia cooperează strâns cu SAE și îl avem pe uh, secretarul general uh, adjunct care va lua cuvântul, deci avem un uh, parteneriat foarte strâns și puternic. Dar dorim să cooperăm și mai strâns cu Parlamentul European, pentru că Parlamentul European are un rol foarte important de jucat. Aveți contactele dumneavoastră, aveți uh, colegii care fac parte din uh, adunările parlamentare, puteți colecta informații, uh, călătoriți și puteți să încurajați aceste țări să facă progrese legăturile cu, parlamentare, cu uh, parlamentarii, cu societatea civilă civilă uh, trebuie să fie folosite. Și prin această cooperare strânsă sperăm că vom putea obține rezultate și mai bine pentru raportul de anul viitor și în orice caz noi la Comisie așteptăm cu, așteptăm cu nerăbdare o intensificare a cooperării dintre noi și Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă președinte, pentru ocazia de a lua cuvântul și aștept cu nerăbdare dezbaterea. Mulțumesc pentru această introducere. Și acum îi voi da cuvântul domnului Ali din uh, Pakistan. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Stimați deputați, reprezentanți ai societății civile, domnilor și domnilor. Este o mare onoare pentru mine de a mă adresa dumneavoastră și de a prezenta perspectiva Pakistanului cu privire la raportul de revizuire a SPG+. Audierea de astăzi mi oferă posibilitatea de a face inventarul progresului înregistrat din 2014 încoace, iar împreună cu Parlamentul European să identificăm provocările și modul de a acționa pe viitor. De asemenea, profit de această oportunitate pentru a reitera uh, importanța relațiilor între Pakistan și Uniunea Europeană, care au devenit tot mai puternice în diverse domenii pe parcursul timpului. Așteptăm uh, să trecem acest parteneriat de la un nivel comercial la unul strategic. Domnule președinte, Pakistanul a parcurs un drum lung de la alegerile din 2013. Realitatea din Pakistan s-a schimbat, iar în prezent Pakistanul este o democrație matură și funcțională. este în creștere și securitatea s-a îmbunătățit. Au fost uh, realizate succese importante, mai ales uh, în relația cu Europa, dar uh, acesta este îngrijorată în continuare. Au început operațiunile în 2014, iar un plan național lansat în iunie 2015 a obținut succese importante și a fost apreciat la nivel global se resimte această relaxare în întreaga țară și, de asemenea, economia s-a stabilizat. Sunt revizuite progresele în Pakistan și ratingul nostru economic s-a îmbunătățit. Realitatea, în schimbare, din Pakistan nu este însă reflectată de mass media și, iată, Pakistanul este victima percepției negative, de asemenea și a terorismului, terorismului și extremismului. Ceea ce se întâmplă în uh, întreaga regiune ne-a afectat. Am suferit uh, pierderi economice de peste 1,5 miliarde de euro și am pierdut foarte multe vieți. Vieți nevinovate. Și în continuare preluăm refugiați. Am făcut acest lucru de trei decenii încoace și beneficiem și de asistență uh, umanitară. Consecințele economice au fost foarte grave în ultimul deceniu. Domnule președinte, în ciuda acestor provocări, înregistrăm progres și nu uh, facem compromisuri. Lucrăm în continuare cu partenerii noștri internaționali pentru a uh, ne dezvolta către o societate inclusivă. Încercăm să uh, implementăm obiectivele noastre, să atingem democrația, să respectăm drepturile omului uh, și pentru noi sunt foarte importante drepturile femeilor, ale copiilor, ale minorităților. Dorim să luăm și alte măsuri pentru a spări uh, bunăstarea. Uh, Pakistanul a semnat uh, tratate internaționale pentru drepturile omului și pentru a le respecta, guvernul uh, ia măsurile necesare la uh, toate nivelurile posibile. Pakistanul are și o comisie pentru drepturile omului care este funcțională și uh, ale cărei principii sunt armonizate cu cele ale altor instituții. Aceste comisii se bucură de un mandat extins și oferă consultanță guvernului, de l pe, acesta, uh, pe acesta de responsabilitatea în ceea ce privește drepturile omului. Domnule președinte, cu mare satisfacție pot să inform uh, Parlamentul că prim-ministrul Pakistanului a aprobat un plan de acțiune de îmbunătățire a situației drepturilor omului în Pakistan. Acesta este un tratament cuprinzător care acoperă uh, situația drepturilor omului din Pakistan. Planul de acțiune cuprinde 16 puncte importante, 16 rezultate care sunt așteptate în urma implementării uh, măsurilor care vor fi luate. Aceste zone sistematice care sunt cuprinse sunt reformele juridice, pentru că cu toții știm că acestea sunt foarte importante pentru a promova drepturile omului și pentru a le armoniza cu obligațiile interne. De asemenea, reforma legislației existente și adoptarea de noi legi necesare. Asistență uh, juridică gratuită pentru victimele încălcării drepturilor omului. Există de asemenea și alte zone importante în ceea ce privește drepturile omului de exemplu, promovarea drepturilor omului, a protecția drepturilor copilului și ale minorităților, precum și ale persoanelor cu dizabilități. În al treilea rând, s-a pus accentul deosebit pe educare în uh, sensul drepturilor omului și respectării acestora. În al patrulea rând, s-au propus acțiuni care au legătură cu uh, capacitatea instituțională și construcția acestora. Au fost preluate recomandări și, pe parcursul dezbaterilor, vă voi mai spune ce s-a făcut în această direcție. De asemenea, Planul Național de Acțiune propune uh, consolidarea și uh, transformarea instituțiilor pentru uh, drepturile omului în niște instituții mai operaționale. De asemenea, ne luptăm pentru prevenirea uh, încălcării drepturilor omului și dorim să instituim mecanismele necesare pentru a realiza acest lucru. Domnule președinte, pentru a asigura implementarea Planului Național de Acțiune, se iau uh, măsurile necesare și din perspectivă financiară. Uh, Actualul mandat financiar se încheie în iulie 2016 și apoi va urma uh, un nou cadru financiar. Sperăm ca astfel să se îmbunătățească drepturile omului și sperăm de asemenea ca fondurile necesare să fie alocate în mod corespunzător. Implementăm procedurile speciale și respectăm uh, ceea ce ne au impus, uh, ce ne impus Națiunile Unite. Uh, de curând, uh, un altul comisar pentru drepturile omului uh, de la ONU a vizitat Pakistanul. Dorim să dezvoltăm o viziune nouă. Ultima, cea despre care am vorbit până acum, a fost armonizată și există scheme de protecție, programe de protecție. Punem accentul pe eradicarea sărăciei și a altor forme de protecție socială. Pentru noi, SPG Plus reprezintă un mecanism de solidaritate și sprijin pentru Pakistan. Economia noastră a beneficiat de pe urma programului SPG Plus, au apărut uh, oportunități pozitive și astfel am reușit să promovăm mai bine uh, forța de muncă. Încercăm să ne îndepărtăm de orice politici discriminatorii. Vom fi în continuare angajați pentru a susține valori precum democrația, libertatea, justiția. Suntem conștienți care sunt provocările noastre, știm că direcția pe care am pornit este corectă și sperăm că ne veți susține în continuare. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnule Ali, și acum voi da cuvântul ambasadorului Mongoliei la Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președinte! Stimați membrii ai Parlamentului European, Doamnelor și domnilor, este o plăcere pentru mine să vă vorbesc uh, la audierea de astăzi și să vă prezint perspectiva Mongoliei în ceea ce privește SPG+. Mongolia a făcut parte din acest program din 2005. Uniunea Europeană este cel de-al treilea uh, partener comercial după China și Rusia pentru Mongolia. SPG Plus a contribuit la crearea acestor avantaje pentru ambele părți printr-o colaborare economică. Produsele din Mongolia beneficiază de acces liber uh, și fără taxe vamale la viața Uniunii Europene, iar pentru noi este important să profităm din plin de beneficiile pe care le oferă SPG Plus și sprijinul Uniunii Europene. Domnilor și domnilor, raportul Comisiei Europene privind SPG Plus pentru perioada 2014-2015 subliniază o, o evaluare cuprinzătoare a relației cu Mongolia și um, arată conformitatea cu obligațiile acesteia. Am îndeplinit obligațiile și vom face în continuare același lucru pentru a îmbunătăți implementarea și uh, raportarea obligațiilor pe care ni le-am asumat prin cele 27 de convenții internaționale la care Mongolia a aderat și pe care le-a ratificat. Raportul oferă o imagine clară a stadiului lucrurilor în ceea ce privește implementarea tuturor acestor convenții. Aș prefera să nu mai repet toate aceste lucruri și să subliniez doar câteva puncte cu privire la eforturile Mongoliei în privința acestor, acestor implementări. În ceea ce privește drepturile omului, uh, Mongolia a implementat uh, toate tratatele și convențiile necesare. Uh, pentru a beneficia de programul SPG Plus și uh, vrea să continue pe același drum. La nivel național încercăm să ne consolidăm propriul sistem de protecție a drepturilor omului printr-o uh, reformă juridică extinsă, încercând să ne respectăm toate angajamentele în contextul tratatelor semnate. Cel de-al doilea raport național privind situația drepturilor omului în Mongolia a fost revizuit cu succes în mai 2015. După primul raport, Mongolia a ratificat cel de-al doilea protocol opțional la uh, Convenția privind drepturile politice și ale omului în 2012, Convenția Internațională pentru protecția tuturor persoanelor și protocolul opțional la convenție, uh, Convenția împotriva torturii și altor tratamente crude și inumane în anul 2012 și de asemenea protocolul opțional la Convenția privind drepturile copiilor și procedurile de comunicare în anul 2014. Mongolia, prin aceste ratificări, este parte la nouă instrumente privind drepturile omului și a înregistrat progrese privind egalitatea de gen, uh, legislația privind uh, traficul de persoane, precum și protecția martorilor și victimelor. Aceste lucruri uh, și progrese au fost înregistrate în perioada 2006-2011. De asemenea, revizuim proiectele de lege privind legislația în domeniul protecției copilului. Au fost uh, luate măsuri concrete de către guvernul mongol pentru a proteja drepturile omului. În timpul celei de-a doua revizuiri, 68 de state au făcut 164 de recomandări pe care Mongolia le-a acceptat în mare parte, a acceptat 150. Nu a uh, sprijinit 14 dintre ele. Guvernul mongol va uh, adopta un plan de acțiune pentru implementarea recomandărilor după ce va organiza o consultare largă cu organizațiile neguvernamentale, mai ales cu cele care sunt active în zona drepturilor fundamentale. Din 2014, Mongolia a aderat la cel de-al doilea protocol opțional privind uh, drepturile politice uh, și abolirea pedepsei cu moartea, în decembrie 2015, Mong Parlamentul mongol a votat în favoarea amendamentelor uh, de la Tribunalul Internațional uh, care uh, incriminează pedepsa letală și condamnă uh, încălcarea drepturilor copilului, uh, tratamentele inumane și, de asemenea, încălcarea libertății de expresie. Uh, Noua uh, legislație pen, uh, în domeniul uh, dreptului penal uh, va intra în vigoare în curând. Există o legislație revizuită în toate domeniile conexe și în felul acesta vom alinia uh, noul cadru legislativ la noul cod penal. Anul trecut uh, am sărbătorit 105 ani de la primele alegeri libere persoanele care comiseseră uh, infracțiuni înainte de iulie 2015 au fost uh, exonerate de uh, pedepsele la care fuseseră supuse prin noua lege a amnistiei și s-au dat sancțiuni în compensare. Legislația, la articolul 4, stipulează că cei care au comis infracțiuni majore uh, vor fi uh, sancționați în mod corespunzător. Președintele Mongoliei s-a opus la anumite părți din această legislație cu privire la amnistie, după ce fusese adoptată de către Parlament. Legislația ar trebui să excludă exemplele de corupție, abuzul de autoritate, uh, și de asemenea abuzul de capital și altele asemănătoare care fuseseră incluse în legislația privind amnistia. Din septembrie 2015, Comisia Juridică a Parlamentului a discutat despre acest veto și uh, a sprijinit în parte uh, această decizie, dar apoi, uh, atunci când legislația a fost revizuită, Parlamentul a adoptat uh, legea noua formă, președintele s-a opus din nou, iar în octombrie Parlamentul a adoptat un amendament la noua lege privind amnistia și a modificat uh, legea, iar în consecință 1700 de cetățeni au fost eliberați din închisoare. Prin această lege modificată, cazurile de corupție, de uh, influență sunt excluse Uh, de la această categorie de infracțiuni care ar putea beneficia de amnistie. În ceea ce privește drepturile omului, Mongolia a fost uh, aleasă anul trecut ca membru al Consiliului privind drepturile omului pe perioada 2016-2019. Deci, în ceea ce privește uh, timpul care mi-a fost alocat, mă voi apropia să închei și voi intra în mai multe detalii puțin mai târziu când uh, vă voi sta la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Președintele, mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Levler din partea IES, Serviciului de Acțiune Externă. Thank you, Chair and, and Co-Chair. Mulțumesc, domnule președinte și copreședinte. Aș vrea să mulțumesc Parlamentului pentru organizarea acestei audieri, unde avem ocazia să ascultăm pe doamna comisar Malmström prezentând ce importanță poate avea un tratat bine negociat, precum și perspectivele domnilor ambasadori. Această instituție a jucat un rol important în dezvoltarea sistemului de preferințe GSP Plus și salut monitorizarea și implementarea acestui sistem și rolul jucat de delegațiile parlamentare în discutarea de aceste chestiuni în toate țările beneficiare. De câte ori acest lucru este posibil. GSP Plus și schema generală GSP și Everything But Arms sunt instrumente importante pentru a intensifica dezvoltarea durabilă în țările în curs de dezvoltare. Preferențele GSP pot să aibă o contribuție importantă la dezvoltarea durabilă. Și Avantajele GSP Plus sunt și mai extinse, sprijină o agendă de guvernanță ambițioasă în favoarea cetățenilor din țările țintă și încurajând consumatorii de la nivel global și companiile globale să se bazeze pe această etichetă de calitate GSP+, valabil și pentru țările care investesc sau pentru cei care investesc în aceste țări. Importanța pentru dezvoltarea durabilă a fost reconsolidată în agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, inclusiv SIG, care a fost adoptată în septembrie la ONU. Politicile comerciale bazate pe valoare fac parte din planul UE pentru drepturile omului și democrație 2015-2019, reconfirmând angajamentul UE față de drepturile omului asumate în 2012 prin acordul cadru și prin aplicarea sistematică a acestor instrumente în toate domeniile. Un element al noului plan de acțiune este ca drepturile omului să fie introduse în toate activitățile și politicile europene, inclusiv migrație, contraterorism, dezvoltare, investiții și comerț, garantând coerența internă și externă și eficiență lucru relevant în contextul actual, unde ne confruntăm cu fluxuri migratorii crescute. Un lucru care se evidențiază atunci când parcurgem raportul GSP și documentul de lucru mix este că nu există soluții facile pentru marile provocări cu care se confruntă țările partenere în ceea ce privește implementarea celor 27 de convenții cheie. Implementarea acestor convenții aduce cu sine provocări și răspunderi pentru țări aflate într-o poziție vulnerabilă în dezvoltare și aici intervin preferințele comerciale și uh, în primul ciclu de monitorizare am constatat că toate țările beneficiare au făcut eforturi pentru a implementa cele 27 convenții internaționale, inclusiv obligațiile de raportare. Toate țările s-au implicat și au luat acțiuni la nivel instituțional și organizațional. E o veste bună, dar nu e suficientă, pentru că la final relevantă este implementarea și obținerea de progrese concrete pe teren. Toate țările în cauză au făcut eforturi pentru a include implementarea concretă, s-au înregistrat progrese, uneori incrementale, dar vom continua să insistăm pentru înregistrarea de noi progrese, pentru că asta contează până la urmă și asta va sta în centrul monitorizării UE pentru următoarea perioadă de raportare. Doamnă președinte, domnule președinte, doamnă copreședinte, este evident că monitorizarea GSP Plus aduce noi oportunități pentru a promova drepturile omului în fața partenerilor noștri. Dialogul politic este mai consistent și complex și creează dialoguri axate pe drepturile omului, drepturile muncii, protejarea mediului și o bună guvernanță. Să ne gândim la Peru, care acum nu mai face parte din sistemul GSP+. Dialogul a contribuit la deschiderea spațiului pentru drepturile omului. Același lucru este valabil și în cazul Mongoliei, pe care tocmai l-am auzit. Poate chiar anul acesta vom avea un prim dialog între UE și Mongolia privind drepturile omului. Și misiunile de monitorizare GSP Plus în Bolivia și Paraguay sunt un exemplu de instrumente tangibile care ajută la combinarea drepturilor muncii și ale omului în dialogul cu aceste țări. Doamna comisar Malmström ne-a dat câteva exemple cu privire la ce am făcut și cum am evaluat dezvoltările și evoluțiile din Mongolia și Armenia. Eu aș mai adăuga ceva cu privire la Pakistan. Prima teză a concluziilor documentului de lucru personalului pe acest subiect este foarte directă, dar și nuanțată. Încălcările drepturilor omului sunt răspândite în țară în ciuda unor oforturi constructive întreprinse. S-au înregistrat progrese la nivelul cadrului instituțional, inclusiv prin crearea unei comisii naționale pentru drepturile omului și o serie de alte instituții și prin stabilirea uh, celulei de implementare a prevederilor GSP+, reprezentat aici de domnul Ali. Și aș vrea să transmit prin el complimentele noastre guvernului pakistanez privind adoptarea Planului Național de, Planului Național de Acțiune pentru Drepturile Omului, pe care ni l-a prezentat azi. Curtea Supremă a făcut eforturi pentru a salvgarda rolul eh, important și al informațiilor privind drepturile omului, atât la nivel intern cât și în forurile internaționale. Pe durata acestei perioade de monitorizare, Pakistanul a prezentat rapoarte pe convențiile privind drepturile omului. Ce, cum putem să ne asigurăm că acest lucru produce efecte dincolo de monitorizare și dialog? De exemplu, avem instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, EIDHR, pe care Comisia a lansat o cerere de ofertă și acest instrument din 2015 va duce la selectarea de proiecte care vor acoperi toate cele nouă țări beneficiare ale GSP+. Selectarea va începe în ultimul trimestru al acestui an și, în plus, vom avea și construirea de capacitate a guvernelor din șase țări, care vor fi ajutate să implementeze un set Uh, cheie de principii OIM. Acest instrument este o punte importantă pentru implementarea capitolelor de dezvoltare durabilă în cazul acordurilor de liber schimb pentru cei care vor ieși sau au ieșit din GSP. Mai sunt multe lucruri de făcut, mai ales în ceea ce privește caracterul inclusiv al subcomisiilor comerciale care trebuie să ia în considerare toate elementele. Comisia și SAE au învățat din exercițiul de monitorizare GSP Plus că nu există o soluție universală. Să ne gândim la Cap Verde, o țară care se evidențiază în regiune pentru toleranța și respectarea drepturilor omului, dar totuși cu o serie de neajunsuri sau Pakistanul, o țară care se confruntă cu mari provocări și cu provocări la nivelul drepturilor omului, dar și această țară se implică în monitorizare și a adoptat măsuri legislative și instituționale. Pe baza acestei experiențe, Vom elabora o serie de principii orientative pentru următoarea perioadă de monitorizare. Vom crește sentimentul de responsabilizare la nivelul țării, în instituții și societatea civilă. Comisia și SAE vor uh, ajusta monitorizarea cu acțiuni prioritare pe rezultate, responsabilitatea revenind țărilor beneficiare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult! Este Dragi colegi, dragi colegi, avem acum 15 minute la dispoziție pentru a adresa întrebări. Vă amintesc, dragi colegi, că este vorba despre întrebări. Așadar, nu doresc acum să aud niște contribuții din partea dumneavoastră, pentru că nu este locul potrivit. Dumneavoastră veți adresa acum întrebări experților. Există 10 solicitări de intervenție, ceea ce înseamnă un minut și jumătate pentru fiecare orator. Voi da cuvântul mai întâi raportorului din umbră, deci raportorilor din umbră pentru întrebări, un minut și jumătate, vă rog. Thank you very much. Very briefly then, I think... Mulțumesc. Acest sistem GSP Plus are în parte legătură cu o serie de țări care sunt incluse în această schemă, acest sistem, dar are legătură și cu securitatea de care se bucură țările incluse în acest sistem. Există alte modalități prin care țările se pot dezvolta, pot părăsi această schemă sau pot, să spunem, absolvi și să intre în tranșa de țări cu niveluri um, superior, medii superioare. M-ar interesa sau din partea reprezentanților celor care sunt prezenți aici, care sunt perspectivele lor economice și care este perspectiva lor din punct de vedere a calendarului, cât se așteaptă să rămână în acest sistem de preferințe generalizate, conform propriilor lor evaluări, pentru că mă gândesc că s-au au avut în vedere aceste aspecte. Mulțumesc! Doamna Mosca. Mulțumesc! O întrebare concretă din partea mea. îmbunătățirile oferite de guvernul pakistanez după adaptarea intervenției privind acceptarea sistemului GSP a dus la îmbunătățirea exporturilor în aceste 19 luni și știm cum uh, se reflectă acest lucru în sectorul textil și știm că aici există o preponderență a mâinii de lucru feminine. Uh, Uh, situația femeilor în Pakistan nu este, uh, nu s-a îmbunătățit comparativ vorbind față de volumul exporturilor care a crescut foarte mult. Vorbesc deci despre un exemplu concret care ne permite să vedem cum, dincolo de monitorizarea care se efectuează în momentul de față în mod foarte clar, s-ar putea interveni pentru a îmbunătăți impactul nostru ca Uniune Europeană, astfel încât să ne asigurăm că în țara respectivă lucrurile sunt implementate mult mai eficient și că pot duce la rezultate echilibrate pe plan economic și la nivelul îmbunătățirii drepturilor, în special drepturile femeilor, pentru că știm cum stau lucrurile aici și știm că există o foarte slabă intervenție și acțiuni foarte reduse în general, sau oricum puțin eficiente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Karim. Mulțumesc, domnule președinte, copreședinte. Uh, din experiența mea directă vă pot spune că acesta este un instrument extrem de util prin care Europa reușește să se implice. Au existat suspiciuni o vreme în această instituție că ar fi o luptă de putere interinstituțională la mijloc, dar vreau să recunosc meritele comisiei și ale doamnei comisar Malmström și ale colegului nostru Christopher Fjellner ca președinte al grupului relevant pentru a se asigura că lucrurile merg în direcția corectă. Doamna Malstrom, dacă îmi permiteți două chestiuni. În primul rând, în ceea ce privește diversificarea. Unul dintre obiectivele cheie pe care încercăm să le promovăm este să extindem și să consolidăm economiile cu care interacționăm. Eu sunt responsabil pentru Armenia, Georgia și, în mod ad hoc, și pentru Pakistan și nu constat ca genul acela de pârghie, de influență pe care îl putem uh, avea pentru a încuraja diversificarea se concretizează. Apoi, următoarea cartelă de marcaj. Uh, constat că legăturile business to business între companiile europene și cele din Pakistan sau în special Armenia pur și simplu nu se concretizează. Comisia are în vedere să creeze programe care să sprijine genul acesta de evoluții? Domnule președinte, data viitoare am datorat șapte secunde. Bun, spune domnul președinte. Domnul Scholz. Thank you and I also want to... Mulțumesc și o să am intervenție scurtă. Mulțumim pentru informațiile oferite. Eu am două întrebări pentru doamna comisar Malmström și pentru ambasadorul Pakistanului. Am văzut că există, după părerea ambasadorului pakistanez, îmbunătățire la nivelul drepturilor omului. Dar, în același timp, există rapoarte și mărturii care ne spun că situația nu este chiar așa de bună, concret, pe teren, așa cum se descrie adesea. Care este pragul, din punct de vedere al Comisiei, peste care hotărâm că uh, avem de-a face cu o încărca, încălcare sau îmbunătățirea drepturilor omului? Uh, prag de la care schimbăm criteriile și statutul GSP sau GSP+. Plus. Deci aș vrea să știu unde situăm acest reper de la care considerăm că instrumentul nostru funcționează cum ne dorim sau nu. Și pentru guvernul pakistanez și ambasador avem aceeași întrebare. Cum interpretați aceste rapoarte care vin din țara dumneavoastră cu privire la faptul că Multe dintre situațiile din țara dumneavoastră nu sunt satisfăcătoare și cum ați vrea să depășiți acest decalaj care există între situația, așa cum o percepeți dumneavoastră, și societatea civilă, pe de altă parte, din perspectiva statutului GSP+. Domnul Bohnar. Commissioner Malmström, you were talking... Doamna comisar Malmström, ați vorbit despre progrese în domeniul drepturilor omului. Însă sunt uh, și uh, grave uh, grav pași înapoi. De exemplu, ridicarea moratorului cu privire la pedeapsa cu moartea în Pakistan, care nu a dus la niciun fel de reacție din partea Comisiei. Într-un raport de 380 de pagini, uh, două rânduri doar uh, spuneau uh, Comisia că regretă. În ceea ce privește Pakistanul, cu concluziile din 15 iulie anul trecut, se spune că ridicarea pedepsiei cu moratorului cu privire la pedepsa cu moartea uh, contrazice regulilor GSP+. Nu a ținut cont de poziția Consiliului și aș mai avea o a doua întrebare. O coaliție foarte mare de ONG-uri solicită o revizuire independentă a pedepsei cu moartea și o reintroducere a unui moratoriu între timp DigiTrade ar putea să folosească articolul 15 din acest tratat pentru a exclude în mod definitiv Pakistanul din sistemul uh, SPG+. Cum încă nu ați răspuns la uh, adresarea, la întrebarea adresată de către această coaliție uh, de ONG-uri, ne puteți spune nouă eurodeputaților ce credeți în legătură cu acest subiect. Van Ik spreek in het Nederlands en ik heb een vraag aan de... O să vorbesc în limba mea, deci vă rog să vă puneți căștile. Vraag aan de commissaris over Pakistan. Doamnă comisar, în legătură cu Pakistanul. Atunci când Pakistanul a aderat la uh, regimul uh, SGP+, o serie de tratate internaționale cu privire la drepturile omului nu uh, era respectată de către Pakistan și de altfel așa este situația și acum legislația cu privire la blasfemiei uh, contravine uh, Convenției Internaționale și Comisia uh, cu privire la drepturile omului de la ONU spune că legislația cu privire la blasfemia e incompatibilă cu tratatele internaționale, un prim aspect. În al doilea rând, Uh, uh, pedeapsa cu moartea și ea este incompatibilă cu uh, convenția de care vorbeam înainte. Pakistanul spune că menține pedeapsa pedeapsa cu moartea pentru anumite, pentru anumite crime, pentru anumite infracțiuni și deci întrebarea trebuie să ținem cont dacă blasfemia face parte din această listă de infracțiuni extrem de grave care se merită pedeapsa cu moartea. Deci Pakistanul nu respectă aceste norme în momentul aderării la S Uh, PG+, nu le respectă nici acum și nu respectă nici alte tratate internaționale cu privire la drepturile politice și publice. Și acum ajung la întrebarea mea. În pofida situației pe care am uh, descris-o, cum uh, se explică faptul că nu suspendați statutul de SPG+, pentru Pakistan? Pe de o parte, aveți, păreți aveți o poziție foarte fermă și pe de altă parte nu luați nicio măsură. Mulțumesc. Am o întrebare pentru reprezentantul Pakistanului. Pe de o parte, mă bucur că există aceste schimbări la nivel național în ceea ce privește drepturile omului. Înțeleg că, având în vedere atacurile teroriste, în Pakistan lucrurile sunt foarte sensibile. Dar, cum am spus, anul trecut s-a ridicat moratoriul privind pedeapsa cu moartea și au avut loc o serie de execuții anul trecut. Există cifre care spun că pe coridorul morții există între 5 și 8 mii de persoane. Cred că Acestea sunt niște cifre care uh, te sperie și guvernul pakistanez mă bucur că are intenția de a revizui codul penal astfel încât să nu mai existe atât de multe cazuri de persoane în care este posibilă condamnarea la moarte și uh, se are în vedere situația acestor persoane. Însă aș vrea să știu exact cum, care este situația pe acest subiect în țară în momentul actual și ce măsuri are în vedere guvernul pakistanez în acest sens. Mulțumesc, doamna Rodriguez. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, foarte scurt. În primul rând vreau să mulțumesc ambasadorilor din Pakistan și Mongolia pentru prezență și domnule comisar Malmström. Întrebarea mea are legătură cu cele spuse de colegul meu Fisas. Știm cu toții că este foarte dificilă situația din Pakistan, problemele cu terorismul, însă este clar că în 2008 Pakistan a introdus un moratoriu privind pedapsa cu moartea și când au câștigat um, alegerile președintul actual a spus că ar putea să introducă și tristul masacru din colegiul uh, de Presman n-a făcut decât să activeze implementarea pedepsei cu moartea. Între timp, Conform unor date, există 332 de persoane care au fost executate, inclusiv minori. Eu aș vrea să știu dacă, având în vedere evoluțiile înregistrate în Pakistan în ceea ce privește drepturile omului, dacă vor fi luate în considerare petiția făcută de ONU pentru uh, reintroducerea moratoriului privind pedeapsa cu moartea, să nu mai existe execuții în special uh, care să, în care să fie vorba despre minori. Și aș vrea să știm cum putem ajuta să se pună capăt unei proceduri care nu este decât o încălcare a drepturilor omului, pentru că nimeni nu are dreptul să hotărască asupra vieții altuia. Eu reprezint uh, subcomisia de drepturile omului și aș dori să revin la ce spunea doamna vicepreședinte înainte. Cum putem implica societatea civilă în acest proces? Și e o întrebare pe care vă pot uh, uh, adresa dumneavoastră, doamne comisar Malmström și domnului Lefle, poate. proces? Uh, care este situația la fața locului în ce privește până în aplicare. În procesul de revizuire um, periodic anual de la Consiliul ONU există un mecanism de uh, monitorizare. E o procedură care este instituționalizată și care implică și societatea civilă. Credeți că din când în când sau în mod sistematic ar fi bine să avem un mecanism de implicare a societății civile pentru a monitoriza sistemul SCP Plus la nivel local, național, regional și așa mai departe. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Besera. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea doar să insist pe întrebările puse de colegii mei cu privire la situația din Pakistan privind drepturile omului, având în vedere pedepsa cu moartea. Acest plan pe care l-ați implementat pentru îmbunătățirea drepturilor omului, care include și reforme juridice, impune luarea în considerare acestor modificări și aș vrea să știu știu ce planuri aveți în acest sens, la ce ne putem aștepta, cum credeți că vor evolua lucrurile, în ce ritm, astfel încât data viitoare când ne întâlnim să nu mai fie vorba de nicio persoană executată. Și aș vrea să ne spuneți ce mecanisme ați prevăzut, poate investigații sau poate consultații cu privire la angajamentele luate de Pakistan. În orice caz vreau să vă felicit pentru abolirea uh, muncii copiilor. În cazul Mongoliei Mongolia aș avea de asemenea o întrebare. Dumneavoastră ați implementat abolirea pedepsei cu moartea și în ce măsură noul cod penal vreți să introduceți și eliminarea torturii? Ce aveți de spus în acest sens? Și o întrebare concretă pentru domnul Leffler, dat fiind că subcomisia pentru drepturile omului tocmai s-a întors din Guatemala. Ce percepție aveți dumneavoastră cu privire la aplicarea sistemului GSP în Guatemala? în special având în vedere cazurile de discriminare pentru femei, copii și minori și problemele legate de independența judiciară. Jude. Uh, um, mulțumesc foarte mult, mulțumesc și eu tuturor vorbitorilor. Întotdeauna e uh, plăcut să afli experiențe pozitive, se vorbește despre uh, un dialog ameliorat și de asemenea promovarea drepturilor omului și stimulente. Uh, stimulentele care au dus la aceste rezultate pozitive e foarte important. Uh, Doamna comisar Malmström, ați vorbit și despre faptul că Comisia continuă să dorească să suspende preferințele dacă consideră că e necesar sau uh, că trebuie făcut acest lucru. Dar care sunt criteriile care ar trebui să fie aplicate? Chiar când avem, și Guatemala este un exemplu, când avem două alineate uh, specifice din, de la Conferința Internațională privind munca, care arată că există o uh, încălcare uh, Uh, sistematică a convențiilor de bază, convențiilor fundamentale, la, chiar în țările care beneficiază de SPG+, Comisia n-a făcut nimic. Regulamentul cere uh, acte delegate uh, atunci când se constată că o țară nu uh, respectă convențiile respective. Uh, ar dori să știu care ar putea fi pragurile. Nu s-a întâmplat acest lucru în ultimii doi ani. Deci, uh, Uh, vă angajați în fața noastră că va exista un act delegat pentru că astfel va, uh, vom avea mai multă transparență în legătură cu felul în care Comisia aplică acest criteriu, care sunt, uh, care sunt pragurile și care sunt criteriile. Mulțumesc! Amstorf. Am o întrebare foarte simplă pentru doamna comisar. Și nu o să vă răpesc absolut deloc mult timp. Poate ca și colegul meu dinainte, la, în altă ședință o să mai îmi dați uh, un uh, minut. Scopul uh, SPG Plus e uh, părerea comisarei că scopul principal al acestui sistem este să ajute țările în curs de dezvoltare sau obiectivul principal al sistemului SPG Plus este să permită Uniunii Europene să își promoveze obiectivele politice. Sper să nu eludați întrebarea mea atunci când o să dați și răspunsurile. Mulțumesc. Uh, un co coleg din uh, Indonezia a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Indonezia e una dintre țările beneficiare ale sistemului SGP și aș dori să-mi furnizați mai multe informații în legătură cu felul în care Uniunea Europeană Uh, pune în aplicare uh, regimul SPG+. Care este rolul Parlamentului? Și apoi cum se monitorizează sistemul? Pentru anumite produse, precum uh, conservele de ananas sau conservele de pește de ton din Filipine, se aplică regimul SGP+. Cum monitorizați situația în legătură cu aceste exporturi? Din 2014 încoace, anumite categorii de produse au fost excluse din uh, uh, sistemul SGP pentru China, Indonezia, uh, Thailanda, Ucraina și Nigeria. Indonezia a fost beneficiar pentru toate produsele cu exclu- deci cu excepția animalelor vii, a peștelui, a um, cerei, a cerii Uh, și iată întrebarea mea. Cum calculează Uniunea Europeană dacă o țară nu mai trebuie să beneficieze de acces preferențial pe piața Uniunii Europene? Mulțumesc. Aș dori și eu să abordez uh, trei puncte. Primele pentru doamna comisar și domnul Leffler. Uh, prima dintre ele vizează cele 27 convenții fundamentale care trebuie să fie respectate Uh, e un număr foarte mare de provocări. Dacă am avea o, uh, o foaie de parcurs cu repere foarte importante în legătură cu uh, ce trebuie obiectiv există, apoi în legătură cu mecanismul pentru a asocia mai bine societatea civilă. Poate că ar fi bine să avem o masă rotundă cu societatea civilă anual pentru Uh, a permite societății civile să se exprime în legătură cu punerea în aplicare și așa cum spunea um, sindicalistul din Pakistan, poate că n-ar fi rău să avem un uh, raport uh, independent care să fie folosit pentru, ca model pentru celelalte țări pentru a avea o um, imagine de ansamblu în ce privește punerea în aplicare și o a treia întrebare pe doamna Malmstrom. Există vreo idee în legătură cu procesul de revizuire peste 8 ani? Nu mai e chiar așa de mult, deci va fi nevoie și despre, de, de un follow-up la sistemul uh, SCP. Și acum dau cuvântul experților, în primul rând doamnei Malmstrom. Mulțumesc foarte mult, o să încerc să răspund la toate întrebările Uh, care mi-au fost adresate, multe dintre ele uh, vizau Pakistanul. Dacă citiți raportul, și mă gândesc că toată lumea a citit, nu e vorba decât de 350 de pagini, vedeți că, așa cum a spus uh, doamna Daling, am evidențiat aspectele pozitive. E foarte important să spunem că toate aceste țări depun eforturi. Toate dintre ele încearcă să uh, Uh, participe în mod cât mai constructiv la dialogul nostru și la, uh, pe fiecare țară se văd uh, progresele concrete. Dar totuși, multe dintre aceste țări încă au probleme în ce privește respectarea drepturilor omului, probleme legate de respectarea convențiilor fundamentale, internaționale. E un fapt, nu venim noi cu noutăți în raportul nostru. În ceea ce privește abolirea pedepsei cu moartea, nu este una dintre cele 27 de convenții. Mulți au pus o întrebare, uh, mulți au pus întrebări în legătură cu abolirea, abolirea acestei pedepse. Cu ministrul de resort am discutat acest subiect uh, și SAE-ul a pus uh, problema pe tapet. Uniunea Europeană întotdeauna a militat pentru abolirea pedepsei cu moartea ca scop final și dacă nu, cel puțin pentru instituirea moratoriului. Dar în orice caz nu este scopul celor 27 de convenții. În orice caz vom continua să depunem eforturi în acest sens felul în care monitorizăm acest proces. După cum știți, lucrăm cu OIM și cu ONU și încercăm să implicăm și societatea civilă prin delegațiile noastre în țările respective. Bineînțeles că sunt gata să discut cu dumneavoastră dacă am putea să intensificăm dialogul în mod mai sistematic. Bineînțeles că în unele țări există o societate civilă mai uh, uh volubilă, în altele nu și de aceea trebuie să lucrăm cu instituții precum uh, OIM și ONU care au o experiență foarte vastă în acest domeniu. Uh, mai mult, eu, împreună cu colegii de la SAE, încercăm să rămânem într-un dialog constant cu societatea civilă. Bineînțeles că apar tot timpul elemente noi în dezbatere. Uh, E foarte greu să ai o, un uh, act delegat pentru uh, încălcări sistematice și grave. Pentru că fiecare țară e diferită și de fiecare dată e vorba de subiecte foarte grave, dar modelul european încea, uh, își propune să impulsioneze, să lanseze dialogul, să-l mențină și să vadă dacă acest dialog duce la rezultate sau nu. Bineînțeles că dacă în, următoarea, în următorul proces de revizuire, dacă constatăm că situația s-a înrăutățit, atunci dăm înapoi și suspendăm aceste preferințe. Dar uh, efectele, să nu uităm, uh, uh, vizează mai ales populația, popoarele respective, deci să nu uităm că dacă retragem accesul pe piață, poate fi necesar și nu voi ezita să optez pentru această măsură, dar efectele pot fi considerabile. Și apoi, dacă nu te gândești, dacă nu e mai bine să Uh, încerc să dialoghez, uh, să uh, lucrez cu ONU și cu guvernele și în anumite cazuri și cu societatea civilă să menții dialogul. E foarte greu să fii un act delegat și de aceea implicarea este atât de importantă. În ce privește Pakistanul, situația uh, femeilor, doamna Mosca, este una dintre prioritățile noastre. Uh, au existat, a fost uh, Uh, promulgată o lege, e un aspect pozitiv, dar ea trebuie pusă în aplicare, e un aspect foarte important care ne uh, preocupă. Dragă Earl, niciodată nu evit întrebările tale. Care este scopul nostru? Scopul nostru este să ajutăm aceste țări. Acesta este obiectivul nostru principal. Cum facem acest lucru? Le ajutăm prin deschiderea piețelor, astfel încât să sporim comerțul și posibilitățile de investiții și oportunitățile pentru acești oameni, dacă prin politicile noastre răspândim valorile noastre, da, dar sunt valori internaționale și de aceea am spus că aceste 27 convenții internaționale fundamentale, nu sunt convenții europene, sunt convenții internaționale, sunt importante pentru a primi acces în acest sistem. Deci, da, sprijinim aceste țări, să uh, consolideze democrația și să mm, mm, mm, promoveze și uh, valorile europene și internaționale. E un instrument foarte important. Cred că, sau sper că am răspuns la întrebările care mi-au fost puse. Bineînțeles că pot uh, interveni și alții uh, colegi. Mulțumesc, domnul Ali. The death penalty. Pedeapsa cu moartea. Yeah. We've had so many... În ce privește pedeapsa cu moartea, atâți uh, oameni nevinovați au murit, 60.000 de persoane civile au uh, fost sacrificate, copii. Care e vina acestor copii care au fost uh, uh, omorâți? De ce au trebuit să plătească? aceste sicrie mici uh, sunt cele mai greu de purtat pe umeri. Asta ne-a dus la pedeapsa cu moartea. Ne aflăm într-un război, un război care continuă și continuă nestingerit. Ne aflăm într-un stat uh, care a fost pur și simplu terorizat. Și vă invit să priviți lucrurile din această perspectivă. Nu că acest subiect nu ne-ar preocupa. Pedeapsa cu moartea nu este uh, pedeapsa obișnuită. Există alte filtre care pot fi folosite. Nu a existat un plan de acțiune la nivel național înainte. Cu toții am ajuns la această concluzie pentru a revizui toate aceste legi a codului civil pakistanez și alte, altor legi penale. Noi încercăm să acordăm o atenție sporită. Progresul este lent, e adevărat, dar ne îndreptăm în direcția cea bună, cu pași mici, și voi continua să informez Comisia dumneavoastră în legătură cu eforturile înregistrate. Planul de acțiune național este un pas uh, pe acest drum. În ceea ce privește drepturile omului, Pakistanul se remarcă prin faptul că are patru ambasadoare în uh, țări foarte importante și în instituții foarte importante, la, AI, la Bruxelles, la Geneva, la New York și în Austria. In the last one year, the highest number of ladies joining am avut uh, un număr impresionant de femei care lucrează, de exemplu, în sectorul uh, textil, al îmbrăcămintelor și în serviciile publice. Avem uh, numărul cel mai mare de doctorițe. și vă pot uh, da, dacă doriți, uh, toate cifrele. Am uh, adoptat o lege pentru eliminarea discriminării. Pentru a proteja femeile care lucrează în anumite domenii, că e vorba de sectorul privat sau public. Avem mediatori care uh, studiază, care uh, analizează aceste probleme complexe. Și vă mai pot spune ceva. Dacă gândim în mod creativ, dacă încercăm să ieșim din afara ideilor universitare, ne, îndepărtă, ne îndreptăm spre un loc mai bun pe viitor. Mulțumesc, aș dori să știu dacă ambasadorul Mongoliei dorește să spună ceva. You, criminal. Da, în ceea ce privește noul uh, cod penal pe care Parlamentul Mongoliei l-a adoptat în decembrie anul trecut, factorii de decizie au explicat că a fost rezultatul muncii a multor oameni de la nivel național și internațional, inclusiv experți juridici, cercetători, practicieni, specialiști în acest domeniu, pentru a schimba situația în domeniul respectiv în Mongolia. Iar în ceea ce privește conceptul acesta este nou în Mongolia. Practic îl înlocuiește pe cel care exista până atunci, care era mult mai concentrat pe pedeapsă, pe sancțiuni, represalii, pedeapsă privativă de libertate. Iar noul concept ține cont de faptul că aceste instrumente ar trebui schimbate. Noile instrumente ar trebui să fie uh, mai aliniate la uh, standardele internaționale, să urmeze cele mai bune practici și, de asemenea, să se utilizeze tehnologia pentru supraveghere și să existe chipuri cu care să fie uh, echipați uh, deținuții. Deci, practic, să se absorbă altfel uh, totul. Deci acest nou cod ține cont de faptul că toate actele juridice privind implementarea legislativă uh, vor fi revizuite de asemenea în această perioadă și uh, sigur că vor exista progrese și în ceea ce privește uh, problemele legate de tortură. Just, just a few remarks to complement. Câteva observații pentru a îi completa pe ceilalți care au vorbit înaintea mea mai ales pe doamna comisar Malmström. Au fost adresate niște întrebări referitoare la rolul societății civile. Și pornind de la experiența uh, Consiliului Națiunilor, Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, cum spuneam în introducerea mea, sperăm că unul dintre elementele importante în uh, implementarea programului SPG Plus era să fie uh, dezvoltarea unei abordări duble uh, referitoare la modul în care este implicată Uniunea Europeană în colaborarea cu partenerii noștri, integrând aceste teme și subiecte în dialogul privind drepturile omului și dezvoltând acest dialog. Domnul Ali uh, vorbea despre gândirea în afara unor limite impuse. Ei bine, Ideea unui dialog privind uh, drepturile omului, un dialog instituționalizat, era considerat out of the box. Uh, iar uh, implicarea societății civile uh, chiar uh, era de uh, neimaginat. Și iată că acum procedăm așa, facem acest lucru tot mai uh, intens și în țările cu care avem parteneriate privind preferințele comerciale. Așadar, uh, ar trebui să privim toate aceste lucruri uh, și din perspectiva evaluărilor. Pentru că, sigur că dialogul și instituțiile cu care colaborăm sunt importante, așa cum a spus și domnul Ali, lucrăm împreună cu acestea, lucrăm cu societatea civilă locală și europeană. Și facem acest lucru progresiv, dezvoltând noi căi de cooperare. Am menționat perspectiva de a avea o societate civilă, uh, un dialog cu societatea civilă din Mongolia anul acesta. Am uh, dezvoltat această relație cu succes în Peru, de exemplu. Acum ei nu mai fac parte din acest program, însă uh, uh, implicarea societății civile este un principiu pe care îl urmăm în continuare. Și în America Latină procedăm așa. Dialogul privind drepturile omului cu societatea civilă face parte din acordurile încheiate cu uh, anumite țări din America Latină și cu Guatemala. Asta pentru a răspunde la întrebările specifice referitoare la ce facem în relația cu Guatemala. De asemenea, independența uh, judiciară. Am lucrat și pe această direcție în ultimii 10 ani. Am încercat să uh, consolidăm sistemul judiciar din Guatemala drepturile omului, ale femeilor, ale lucrătorilor, toate acestea fac parte din agenda noastră de cooperare în relația cu Guatemala. Iar în ceea ce privește Convenția uh, Organizației Internaționale a Muncii, uh, colaborăm îndeaproape cu aceasta și includem toate aceste subiecte în cooperarea noastră, iar abordarea este una internațională. Trebuie să analizăm uh, dacă este necesară o uh, comisie de anchetă. Până acum am decis că nu este necesar, dar această întrebare va fi adresată din nou luna viitoare. Este un aspect pe care îl monitorizăm cu atenție și sunt convins că și guvernul Guatemalei face acest lucru pentru a vedea care sunt măsurile care ar mai trebui sau ar putea să mai fie luate. Nu este un răspuns facil. Nu este o soluție standard care să fie aplicată. Totul trebuie aplicat la condițiile uh, din țara cu care cooperăm, pentru că ele sunt diferite. Domnul Ali a menționat amenințarea din partea terorismului uh, în Pakistan, cu cei 60.000 de morți. E bine, aceasta este o situație foarte diferită față de Bolivia, de exemplu, sau față de Mongolia, sau față de alte țări nu uh, diminuează problemele din altă parte și nu înseamnă că noi ne răzgândim în ceea ce privește pedepsa cu moartea. Recunoaștem suferința îngrozitoare în ceea ce privește cei, uh, cele 60.000 de victime, dar nu considerăm că este mai bine dacă mai omorâm pe câțiva. Deci, acesta ar fi un răspuns simplu la pedepsa capitală. Noi nu ne vom răzgândi în această privință, vom continua să colaborăm cu parteneri din întreaga lume. Și trebuie să recunoaștem de asemenea care sunt provocările și diferențele care există în alte țări. În Bolivia există o problemă majoră cu munca copiilor și a celor care lucrează când sunt încă minori. Important este să recunoaștem că există acolo, în felul acesta putem să le oferim protecție socială și drepturile lucrătorilor. Dacă nu, lucrează ilegal, dar lucrează în continuare. Deci trebuie să vedem unde tragem linia și ce facem tragem linia acolo unde considerăm că putem să îmbunătățim lucrurile, să păstrăm copiii în școală și să-i ajutăm să progreseze. Mulțumesc! Acesta este finalul primei runde de discuții și vom trece imediat la cea de-a doua rundă de discuții, uh, care va fi prezidată um, de colega mea, doamna Rovol. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte! Timpul ne presează, așa cum se întâmplă întotdeauna. Asta înseamnă însă că subiectul ales este unul foarte interesant și că avem multe de discutat. Pentru a nu pierde și mai mult timp, voi da imediat cuvântul participanților la cel de-al doilea panel. Doamna Corin Varga, directorul Departamentului pentru Standarde unde sunteți? Aha. Deci, directoarea Departamentului pentru Standarde de la Organizația Internațională a Muncii, care va pre- prezenta o perspectivă din partea unui organism de monitorizare cu privire la SPG+. Organizația își utilizează pârghiile și va analiza modul în care ne putem îmbunătăți activitatea. Mulțumim că ați venit alături de noi. Vă acordăm cuvântul pentru șapte minute. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, bună ziua tuturor uh, membrilor acestei comisii. Vă rog să îmi permiteți prin a înce- să încep prin a mulțumi membrilor INTA și președintelui, domnului Lange, pentru ocazia pe care mi-a oferit-o de a vă vorbi astăzi. OIM-ul salută noua strategie adoptată de INTA în octombrie anul trecut, care prioritizează standardele privind munca, pornind uh, de la uh, niște standarde cât se poate declare. OIM-ul are un rol central în promovarea acestor standarde, inclusiv a standardelor pentru muncă, a uh, standardelor de guvernanță și a tuturor celor care au legătură cu valorile ocupaționale, cu sănătatea și educația. În acest sens a, a fost revigorat parteneriatul cu Comisia Europeană în cadrul strategiei comerciale a Comisiei Europene, care poate susține acțiunea OIM și poate să o ajute să o implementeze într-un mod mai eficient. În calitate de director a Departamentului pentru Standarde în domeniul muncii, am un rol foarte important în ceea ce privește uh, provocările cu care se uh, confruntă statele membre în acest domeniu și în ceea ce privește adoptarea convențiilor din acest uh, sector. Am uh, cunoscut multe provocări, am lucrat uh, în același domeniu și înainte să lucrez la OIM, oferind asistență directă în acest domeniu statelor membre. Iar, mai recent, în calitate de interfață între Departamentul privind standardele în muncă și uh, organismul de supraveghere multiplu de la OIM. Am învățat uh, lucrând cum resursele și construcția de capacități poate ajuta uh, dezvoltarea națională și cum această dezvoltare națională poate consolida standardele de muncă în uh, țările receptoare. De asemenea, am avut ocazia să observ cum se transformă acest lucru într-un cerc care susține dezvoltarea națională și, de asemenea, standardele. Standardele internaționale în domeniul muncii și uh, organismele de supraveghere OIM sunt o bază pentru a asigura valorile la care v-ați referit dumneavoastră în strategia dumneavoastră. Legitimitatea și credibilitatea sunt renumite și se bazează pe uh, standarde minime și pe un sistem de monitorizare solid care combină în mod independent și tripartit analizele pe care le realizează și se asigură că vocea societății civile, a companiilor și a pieței muncii sunt auzite. În mod notabil, sistemul uh, este legat nu numai cu monitorizarea conformității cu uh, standardele în domeniul muncii, dar sunt aliniate și cu uh, asistența tehnică oferită de OIM. Departamentul nostru și angajamentul său, relația cu uh, celelalte instituții ne oferă posibilitatea de a identifica zonele prioritare de intervenție, de a face revizuiri și de asemenea de a uh, construi un scenariu win-win prin care anumite obiective OIM sunt integrate în obiective mai largi pentru a susține dezvoltarea durabilă organismele de supraveghere ale OIME și informațiile venite din partea specialiștilor sunt foarte importante în colectarea datelor cu privire la monitorizarea și implementarea standardelor de muncă uh, din țările respective. Subliniind uh, abordarea combinată a OIM în ceea ce privește evaluarea, monitorizarea și cooperarea, este foarte important pentru mine să subliniez sprijinul oferit de Comisia Europeană în primul rând, în ceea ce privește vigilența sa constantă în prezervarea uh, și păstrarea drepturilor uh, muncii pe agenda și în alocarea de resurse corespunzătoare care au fost o asistență, uh, care au ajutat OIM-ul să-și atingă rezultatele. În felul acesta au putut fi atinse o dezvoltare durabilă și s-a mers pe această direcție pe care s-a dorit. Statele membre au ratific, statele au ratificat multe convenții în contextul SPG, inclusiv uh, convenția OIM. Toate țările beneficiare SPG Plus au probleme care mai trebuie rezolvate în ceea ce privește aceste convenții fundamentale, însă un lucru pe care l-au în comun cu alte țări uh, sunt faptul că există o valoare adăugată care constă în îmbunătățirea acestor standarde, îmbunătățire care are loc constant. Acest obiectiv al îmbunătățirii constante a deschis o cale pentru Comisia Europeană, prin intermediul DigiTrade, de a sprijini uh, acțiunile uh, Departamentului pentru Standarde în domeniul muncii în diferite țări, El Salvador, Guatemala, Mongolia, Pakistan. Toate acestea beneficiază de sprijin în acest moment care uh, dorește să abordeze probleme precum discriminarea, uh, munca silită, munca în rândul copiilor și uh, susține uh, negocierile colective și alte uh, aspecte de dialog social. Dezvoltarea instituțiilor guvernamentale uh, joacă de asemenea un rol important. Este importantă de asemenea și componenta de construcție a capacităților. În felul acesta se asigură durabilitatea și o relație solidă cu partenerii și uh, alte uh, departamente din uh, Comisia Europeană ajută la această cooperare, mai ales DECO, și în felul acesta impactul acțiunilor noastre este dublat. În raportul său cel mai recent, cu privire la aplicarea recomandărilor Comisiei, s-a uh, salutat acest tip de colaborare și s-a reiterat ideea că în continuare se va pune accentul pe această cooperare astfel încât să se îmbunătățească respectul pentru ratificarea uh, Convenției privind uh, munca. OIME își extinde cooperarea și în alte țări beneficiare, printre care Armenia, Cap Verde, Panama, Paraguay și Filipine. Pentru a oferi asistență dinamică, OIME construiește pornind de la sinergiile sale și uh, pun la dispoziție o expertiză solidă. Pentru a conchide, OIME salută procedurile și abordarea utilizată de către Comisie în uh, ceea ce privește raportarea realizărilor care s-au uh, obținut în ceea ce privește standardele în domeniul muncii, observăm care sunt sinergiile între OIM și celelalte instituții cu care colaborează și, de asemenea, subliniem rolul organismelor de supraveghere, a specialiștilor, a comisiei uh, și a comisiilor uh, de specialitate și învizajăm de asemenea și posibilitatea de a avea o comisie de anchetă în oricare dintre aceste țări. Vă mulțumesc pentru această ocazie pe care mi-ați oferit-o și aștept uh, întrebările dumneavoastră. Thank you for... Președinte, mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit alături de noi și că uh, nu ați depășit timpul care v-a fost alocat. Și acum voi da cuvântul lui Ștefan Wengler. Unde este Ștefan Wengler? În regulă. Dânsul vorbește în numele Foreign Trade Association, Asociației pentru Comerț Exterior. Intervenție fără microfon. nehmen Sie es einfach näher. Intervenții fără microfon din țară. Sorry, but the micro... Microfonul pare să fie pornit, însă nu funcționează pentru vorbitor. Le. Perfect. Thank you. So hat das Mikro denn von Anfang an nicht funktioniert? Deci microfonul nu a funcționat de la bun început? Bun, atunci a trebuit să o iau uh, de la capăt. Numele meu este Ștefan Wengler și uh, reprezint aici interesele industriei importatoare lucrez la Front Trade Association, Foreign Trade Association, cu sediul aici, la Bruxelles. Această asociație există de aproape 40 de ani și reprezintă interesele industriei uh, comerciale importatoare din întreaga Europa, dar și uh, de la nivel mondial. Motoul uh, Foreign Trade Association este Free Trade, Sustainable Trade, comerț liber, comerț durabil. De ce comerț durabil, sustenabil? Uh, pentru că în uh, cadrul uh, Foreign Trade Association, pe, pentru 12 ani, s-a uh, înființat o inițiativă de economie privată pentru îmbunătățirea standardelor sociale în uh, țările recipient. Asta înseamnă că, înainte exista comerțul liber la nivel mondial, se vorbea de liberalismul acestuia, de libertatea sa, dar fără durabilitate, comerțul mondial nu mai poate fi uh, realizat. Asta se întâmpla la începutul la începutul anului 2000 lucrurile erau diferite. Atunci când uh, s-a vorbit pentru prima dată de SPG+, uh, sistemul a considerat că nu este un program bun și chiar au existat critici referitor la faptul că s-ar ajunge la o competiție care ar putea să fie neloială. Însă această părere s-a modificat uh, radical în ultimii ani și salutăm uh, faptul că Comisia, timp de acum patru ani, a început uh, negocierile pentru un nou uh, program privind preferințele comerciale și iată că s-a creat un uh, SPG Plus care își merită renumele. De salutat este și faptul că Comisia Europeană și, din câte știu, și deputații europeni susțin concret țările beneficiare. Astfel, țările beneficiare sunt cu adevărat ajutate iar drepturile angajaților, protecția mediului și buna guvernanță sunt implementate și realizate în mod corespunzător. Există înțelegere în ceea ce privește încălcarea uh, SPG Plus și a regulilor acestora, pentru că știm că dacă se întâmplă așa ceva, atunci uh, este retras uh, acest regim preferențial. Dar credem că înainte trebuie făcut tot ceea ce este posibil, astfel încât țările beneficiare să fie uh, susținute uh, să procedeze în mod corespunzător. Pentru că dacă li se retrage acest regim uh, de preferințe comerciale, atunci ele probabil că uh, nu își vor putea reveni comercial și din punct de vedere economic și uh, consecințele ar putea fi fatale. Trebuie de asemenea să înțelegem că uh, avantajele de care beneficiază țările SPG+, Plus, uh, înseamnă un uh, dezavantaj relativ pentru țările care nu beneficiază de aceste avantaje. Țările SPG+, Plus, respectiv cele care participă la programul uh, Anything But Arms, orice cu excepția armamentului, beneficiază de niște avantaje și trebuie ținut cont de faptul că trebuie uh, introduse reglementări care să uh, corespundă statutului uh, individual al fiecărei țări. În ceea ce privește experiența uh, comerțului european cu SPG+, ei bine, pot să fiu cât se poate de succint. Experiențele noastre pe aceste relații sunt bune. Nu a existat niciodată un sistem nou ca acum doi ani, SPG-ul, care să fie atât de bine structurat și de asemenea să fi fost implementat atât de bine de comisie și de către autoritățile vamale naționale, astfel încât să putem spune că suntem cu adevărat mulțumiți. Și și țările uh, exportatoare, țările în dezvoltare exportatoare au dat dovadă de responsabilitate și uh, s-au implicat astfel încât SPG Plus să funcționeze fără probleme. Și asta în mod cât se poate de conștient. Există câteva excepții, însă acestea nu fac altceva decât să confirme regula. În ceea ce privește experiențele pozitive cu SPG Plus ca instrument de promovare a durabilității în uh, țările în curs de dezvoltare, SPG Plus, din punctul nostru de vedere, ar trebui păstrat uh, cât se poate de mult. Nu este o abordare durabilă dacă o țară care se găsește încă într-o etapă de verificare uh, se gândește deja că statutul SPG Plus uh, îi va fi retras pentru că depășește o anumită limită. Și îmi este teamă că anumite țări beneficiare SPG Plus, ca țări cu venituri medii, vor uh, ieși în curând, vor fi excluse în curând din acest program. Această limită se atinge destul de ușor, mai ales dacă într-o anumită țară există o distribuție inegală a veniturilor. Ghana nu este țara beneficiară SPG+, însă a fost exclusă din uh, programul privind preferințele comerciale pentru că venitul mediu era prea mare. Populația din Ghana este însă săracă lipită iar distribuția veniturilor a dus la retragerea din uh, acest program. De aceea noi propunem să nu se țină cont numai de aceste limite, respectiv că acestea să fie uh, mărite, ci și de distribuția veniturilor, care să fie un criteriu suplimentar și astfel uh, să se asigure o um, distribuție mai dreaptă. Președinta, mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc încă o dată și pentru faptul că ați fost succint. Și acum uh, voi da cuvântul domnului Radput Rein, coordonator uh, la Justice and Peace, Justiție și Pace. Vă rog, aveți cuvântul pentru a interveni. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, tocmai am fost bolnav, așa că nu o să am o voce prea plăcută. Îmi cer scuze dacă o să mai tușesc. Voi opri să beau niște apă. Sunt prezent în calitate de promotor al organizației Justice and Peace. Vreau să mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație. Felicit Comisia Europeană pentru prezentarea acestui raport. Au făcut o treabă foarte bună, având în vedere că vorbim de o echipă totuși mică. Organizațiile societății civile drepturile, eh, pentru drepturile omului, sindicatele joacă un rol foarte important în promovarea drepturilor omului și par să fie cele mai interesate în respectarea prevederilor sistemului de preferințe generalizate. Plus sunt probabil factorii care produc cea mai mare schimbare în acest domeniu atunci când țările beneficiare dau dovadă de ezitări. Vrem să invităm societatea, Comisia Europeană să se implice în discuții intense cu societatea civilă și în Bruxelles și în state terțe, în toate, ete, în toate etapele în procesul de uh, aplicare, monitorizare și revizuire. Justice and Peace consideră că există mai multe structuri uh, și mai multe probleme în ceea ce privește cadrul SPG, care trebuie să fie abordate nu este clar pentru societatea civilă cum să interacționeze cu acest sistem și asta trebuie să fie clarificat. În al doilea rând, cine este responsabil în Comisia Europeană? Nu este clar pentru societatea civilă din țările beneficiare. Pentru mine e mai simplu, fiindcă lucrez în Bruxelles, dacă ești într-o țară beneficiară e mai greu de înțeles. Și în al treilea rând, unde și cum trebuie să fie prezentate informații privind încălcarea prevederilor, dar și privind bunele practici societatea civilă vrea să se implice, dar nu știe cum să o facă. O să discut următoarele chestiuni. Transparență, implicarea societății civile și o mai bună implementare a convențiilor. O să încep cu transparența. Pentru, pentru organizațiile din societatea civilă nu este clar cum se măsoară progresul Evident, avem acele cartele de marcaj care însă nu, care sunt nu sunt accesibile societății civile, deci trebuie să găsim soluții. Fie acestea trebuie să devină publice, astfel încât societatea civilă să le poată utiliza și să se implice mai activ în procesul de monitorizare. Deci, cerem Comisiei Europene să facă publice aceste cartele de marcaj. Nu este clar cum pot fi prezentate Comisiei Europene informații privind părțile terțe. Deși asta se menționează în regulament, de aceea cerem Comisiei să creeze o procedură oficială de raportare pentru organizațiile societății civile pentru prezentarea acestor rapoarte. După cum ne-a spus uh, domnul Lockbeller, este vorba despre un sistem UPR care ar fi foarte interesat, interesant de analizat implicarea societății civile. Deși intenția este să se îmbunătățească drepturile omului și drepturile muncii, Actorii din acest domeniu au un acces din ce în ce mai restricționat în spațiul, în spațiul de funcționare și întotdeauna sunt priviți ca o amenințare de către guverne, mai degrabă decât ca niște parteneri. Implicarea societății civile în țările beneficiare trebuie să fie un mijloc de a legitimiza aceste organizații să devină partenere guvernelor care să ajute la implementarea convențiilor. Pe lângă consolidarea acestora în poziția de partener, întreg procesul SPG Plus va căpăta o mai mare credibilitate. De aceea, Justice and Peace cere Comisiei Europene să formalizeze și să consolideze toate abordările care duc la implicarea acestor organizații în mod oficial. Sigur, guvernele rămânând principalul factor de răspundere. Acest lucru poate fi făcut prin crearea unei, unei comisii de monitorizare în țările beneficiare, în care comisiile societățile civile să aibă un rol important de jucat. Ar putea să fie monitorizat uh, pe durata TPA acestor acorduri voluntare. În al treilea rând, cum să asigurăm o mai bună implementare a convențiilor? Este important ca ambiguitățile din regulamentul SPG Plus să fie eliminate. S-a spus deja acest lucru. Prin urmare, credem că este important să se stabilească niște repere jalon clare care să fie utile pentru uh, confirmarea succesului și progresului înregistrat de statele terțe sau infirmarea acestora organizațiile societății civile pot avea un rol de monitorizare important, ceea ce deocamdată este dificil, fiindcă nu au acces la toate informațiile. Pe lângă implicarea organizațiilor și guvernelor, există nevoia de a implica și sectorul comercial în țările beneficiare, și să-i responsabilizăm în ceea ce privește implementarea prevederilor acestor convenții, în special în sectorul textil, constatăm că e nevoie de o astfel de responsabilizare. În concluzie, comerțul cu statele terțe nu trebuie să ajute doar la îndeplinirea obiectivelor economice și politice europene. Este un instrument important pentru promovarea drepturilor omului și a democrației în statele terțe. SPG Plus poate să fie un cadru de valoare unde guvernul poate să promoveze și să protejeze drepturile omului și muncii. Prin urmare, potențialul este ridicat dacă vorbim despre o implementare consecventă. Și încă o dată aș vrea să subliniez principalele puncte. Acesta trebuie să devină un instrument strategic mai transparent, să ofere informații clare societății civile pentru că aceasta se poate implica și să includă niște repere accesibile public pentru a putea evalua progresul înregistrat. Mulțumesc pentru această intervenție și pentru faptul că nu v-ați lungit prea mult și dacă îmi permiteți, aș avea o remarcă ironică. Ați spus, e dificil de a ști cine este responsabil în Uniunea Europeană. Aceasta este o, o, o afirmație care are o aplicabilitate generală, nu doar în cazul sistemului SPG+. Sau ar, au are acum cuvântul președintele Confederației Lucrătorilor din Pakistan. Îmi face plăcere să vă dau cuvântul din mai multe motive și în special datorită faptului că este important, după părerea mea, să ascultăm vocea societății civile pentru a avea o privire de ansamblu completă asupra eforturilor țării de a respecta convențiile internaționale. În multe părți ale lumii, societatea civilă nu are libertatea de exprimare. Prin urmare, dumneavoastră puteți face acest lucru, vă rog să folosiți această ocazie. Aveți cuvântul. Thanks, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim și comisiei pentru faptul că a invitat cei mai importanți piloni ai societății civile, și anume organizațiile lucrătorilor. De la început vreau să mulțumesc Uniunii Europene și biroului său din Pakistan pentru legăturile directe pe care le avem în ceea ce privește stabilirea standardelor muncii și um, pentru încercările de a îmbunătăți condițiile de viață și muncă ale lucrătorilor din Pakistan. Din 27 convenții care trebuie să fie aplicate pentru SPG, 16 au legătură cu forța de muncă, inclusiv uh, cu privire la drepturile omului sau standardele muncii. Avem cam 16 milioane de lucrători, prin urmare aici sunt incluse o mare parte a populației. Vrem să mulțumim de asemenea domnului președinte pentru faptul că noi în Pakistan am avut posibilitatea să prezentăm un raport independent care a fost prezentat și domnului Ali când a fost uh, invitat ca oaspete special la ceremonia de deschidere. Acest raport include și provinciile unde am uh, avut participarea Ministrului Muncii. În special, pe baza acestui raport, în raportul Comisiei am reușit să spunem că suntem de acord, am reușit să spunem care este punctul nostru de vedere și care sunt adevăratele probleme cu care forța de muncă se confruntă în țara noastră. Împreună cu progresul care s-a înregistrat la nivelul guvernului pakistanez și am spus că mai sunt multe lucruri care trebuie să fie implementate. E nevoie de mulți ani, pentru că aici se acoperă doar 2 ani știu că nu există mult timp, așa că eu o să mă refer la uh, interzicerea muncii în rândul copiilor, muncii forțate, nediscriminare și posibilitatea de negocieri colective și asocieri libere. În ceea ce privește munca copiilor, înainte aveam 3,3 milioane, dar deși nu existau studii adecvate, s-au făcut totuși studii și s-a ajuns la concluzia că acum sunt 2,7 milioane. Deci e o descreștere, practic. Deși țara în sine uh, s-a confruntat cu o creștere a populației, Când populația crește așa de mare, chiar într-un volum așa de mare, chiar dacă volumul, copii, volumul muncii în rândul copilor este în scădere, totuși trebuie să constatăm că trebuie să continuăm aceste eforturi, să ne asigurăm de o implementare justă și mai ales în domeniul textil, și în alte domenii unde există fonduri rezervate pentru educație obligatorie. Provincia Punjab reprezintă peste jumătate din populația pakistaneză și aici sunt cele mai mari probleme. În ceea ce privește munca forțată, dați-mi voie să vă spun ce înseamnă asta. Asta se aplică și lucrătorilor care sunt în spațiile în care lucrează, dar nu au actele necesare. E nevoie de rețele de siguranță sociale care nu sunt acoperite practic. În sectorul privat, uh, la asigurările sociale contribuie angajatorii și aceștia nu uh, aduc aceste contribuții la asigurări sociale, pensii, bunăstarea lucrătorilor. 20 la sută dintre angajatori nu fac acest lucru. S-au înregistrat progrese la nivelul forței de muncă, s-a spus asta în raport, așa că nu o să mai intru eu în raport. Există două provincii în care s-au înregistrat progrese, dar există alte două uh, provincii în care lucrurile evoluează mult mai lent decât ar trebui și discriminarea și inegalitatea pe piața muncii sunt deja acoperite în acest raport, dar uh, nu există cifre separate pentru toate aceste discriminări. Munca forțată și munca copiilor este introdusă în această cifră. Apoi, dreptul de negociere colectivă și la liberă asociere. Aici spunem că dacă aceste patru domenii sunt acoperite, înseamnă că sindicatele pot funcționa pot încheia acorduri colective. Deci dacă cea de-a patra este acoperită, evident că primele trei pe care le-am menționat nu vor mai constitui o problemă. Nu vor munci copiii, nu va exista discriminare între femei și bărbați și nu va exista muncă forțată. Și asta este un lucru foarte important. Și, din păcate, în acest domeniu trebuie să înregistrăm cele mai mari progrese, pentru că Eh, este foarte dificil să ai sindicate în domeniul privat. Eh, nivelul de sindicalizare este cam de 4%. Administrația publică nu este inclusă, agricultura, serviciile civile. Există provincii unde există restricții în acest sens și mm, inspecția muncii este un element foarte important, unde lucrurile nu merg bine. Există 351 de mi de companii care sunt acoperite de 547 de inspectori ai muncii la nivelul provinciilor. De asemenea, în doi ani am elaborat acest raport în care se vorbește despre progresul și calea de urmat pentru respectarea drepturilor muncii. Nu o să intru în detaliu pentru că nu avem mult timp la dispoziție. Ultimul punct. Nu doar în Pakistan, ci și în multe alte țări beneficiare ale sistemului SPG, există zone de procesare care sunt create fără să se aplice niciun fel de legislație a muncii. Și asta este valabil în toate aceste țări beneficiare ale sistemului SPG. Aceste zone de procesare a exportului uh, Uh, contribuie foarte mult la exploatarea lucrătorilor și foarte puțin la dezvoltarea țării. Se aplică niște standarde reduse. Trebuie să știm că cei care plătesc lucrătorii prost comit un păcat, nu permit lucrătorilor să se bucure de viață și reduc productivitatea țării. Pentru că până la urmă piața de consum nu este alimentată. Și de aceea trebuie să ne gândim la această industrie textilă în țările beneficiare, la dreptul la constituirea de sindicate și la, colect- mm, la sistemele de co- negociere colectivă. Trebuie să avem ă, în vedere toate aceste cerințe ca priorități și Îmi cer scuze că mi-am depășit timpul care mi-a fost alocat. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Există acum posibilitatea ca membrii să pună întrebări, după care dau din nou cuvântul vorbitorilor din această a doua rundă pentru a oferi răspunsuri. Însă trebuie să fim foarte atenți pentru că ne-au mai rămas 32 de minute da? Conform ordinii de zi. Văd că nu avem alături de noi pe domnul raportor, doamna Scalchele. Uh, mulțumesc, mulțumesc tuturor uh, experților, vorbitorilor pentru prezență și pentru prezentările făcute. Am mai multe întrebări pentru vorbitori reprezentantului m aș dori să uh, îi pun o întrebare. Credeți că Uniunea Europeană ar putea face mai multe pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a recomandărilor OIM? Există foarte multe rapoarte, mai multe rapoarte apar tot timpul, dar credeți că am putea face mai mult noi Uniunea Europeană pentru a promova aceste recomandări și punerea lor în aplicare? Domnului Rai, i-aș spune că a făcut propuneri interesante, dar Uh, nu uh, le faceți pentru prima dată, nu e o mare neutate. Îmi închipui că ați uh, prezentat aceste propuneri, recomandări și comisii, sper că mai e cineva în sală și de aceea am o întrebare pentru reprezentantul comisiei. Ați discutat aceste propuneri, ați vorbit, ați hotărât despre cum doriți să le abordați, dacă le-ați preluat, poate o parte din ele chiar au fost preluate. Domnul Rein le-a prezentat foarte bine sau considerați că nu funcționează, în orice caz ne-ar interesa o explicație și domnului Aoan aș dori și eu să vă mulțumesc mulțumesc pentru prezență. S-a vorbit foarte mult despre dialogul social și dialogul cu factori implicați și așa mai departe. Care este uh, legătura dumneavoastră cu uh, ambasada UE în Pakistan? Sunteți uh, invitați la reuniuni cu alți apărători ai drepturilor omului sau cât de mult se ține cont de poziția dumneavoastră, de opiniile dumneavoastră, de sugestiile dumneavoastră? Aveți pe ansamblu impresia că uh, Uh, poziția și opinia dumneavoastră este respectată, se ține cont de ea, aveți așteptări mai ridicate sau, în orice caz, cum arată um, cooperarea din punct de vedere practic cu ambasada UE în țara dumneavoastră? Ne-ar interesa să știm acest lucru. Uh, o întrebare mai vastă, mai puțin concretă, dar care este mm, uh, părerea dumneavoastră? Ce am putea să îmbunătățim în sistemul GSP Plus pentru a, uh, a proteja mai bine drepturile lucrătorilor și angajaților? Mulțumesc, doamna Mosca, acum. Și grație. Mulțumesc. O întrebare de ordin general tuturor vorbitorilor. Când participăm la genul acesta de discuții, Întotdeauna reiese foarte clar că trecerea de la monitorizare la implementarea prevederilor pentru progrese reprezintă veriga slabă, punctul cel mai sensibil, unde ni se pare că nu există un model care să poată fi implementat, personalizat în funcție de fiecare țară dar nu există niciun fel de colectare a bunelor practici, așa cum a fost menționat aici, care să servească apoi și celor care lucrează uh, pe teren la implementare și care ar putea să contribuie la ajustarea acțiunilor implementate. Prin urmare, aș vrea să intre pe vorbitor. Ce fel de contribuție ar considera domnile lor că este utilă și ce fel de colectare a informațiilor ar putea fi pusă în aplicare pentru ca acestea apoi să se regăsească în bune practici care să ne ajute și pe noi să evaluăm lucrurile și să avem o unitate de măsură mai concretă care să meargă dincolo de o simplă evaluare bazată pe modificările legislative. Pentru că aceste modificări la nivelul legislației sunt vizibile și măsurabile, da, dar reprezintă doar o primă parte incipientă a ceea ce trebuie făcut. Mă întreb deci dacă am putea construi un model al instrumentelor de evaluare concrete, care model să poată fi apoi folosit și distribuit de comisie în, statele, în țările beneficiare. Thank you very much. Mulțumesc următorul vorbitor, uh, doamna Scurtendaling. Mulțumesc foarte mult. Uh, intenționam să pun o întrebare asemănătoare cu cea a ei, în legătură cu ce am putea face pentru a îmbunătăți situația. Dar aș mai avea o întrebare concretă pentru reprezentantul OIM. În reacție la Uh, discursul domnului Awan, care a fost foarte puternic, mai ales în ce privește zonele de export. Care este evaluarea dumneavoastră în legătură cu felul, felul în care prevederile SPG Plus sunt uh, aplicate mai ales în zonele de export, care cresc uh, tot mai mult în țările în curs de dezvoltare în relațiile cu Europa? Avem nevoie de programe speciale uh, pentru, aceste progr- pentru aceste zone de export? Se respecte drepturile uh, Uh, lucrătorilor, din experiența mea vă pot spune în calitate de fost sindicalist și am avut uh, acces la uh, rapoarte îngrozitoare din întreaga lume în legătură cu nerespectarea drepturilor lucrătorilor, nu doar în Pakistan, ci și alt, în alte părți de pe glob. Mm, se promovează respectarea drepturilor omului în general, dar se subminează pe de altă parte drepturile lucrătorilor. Considerați că este un progres? Acest lucru ar trebui să ne bucurăm sau nu? Mă, m-ar interesa libertatea de asociere, uh, negocierile colective în zonele de export. Uh, o contribuție pe această temă ar fi binevenită. Mulțumesc. Domnul Lange, cu președintele, are acum cuvântul. Da, mulțumesc. Aș avea o întrebare reprezentantului Uh, uh, domnului Wengler. Am avut o dezbatere ieri în legătură cu lanțurile valorice, care ar fi condițiile uh, pentru ca aceste norme să fie acceptate, că e vorba de industria textilă sau alte industrii. Cum considerați că participarea la sistemul GSP Plus Uh, poate fi influențată uh, în țările respective. Uh, de exemplu, dacă cerințele consumatorilor, niște cerințe mai stricte, ar putea influența lanțul de valoare. Și o altă întrebare, acest raport în ce privește sistemul CSP Plus mi se pare foarte bun, foarte îmbucurător. Poate ne puteți explica care sunt provocările uh, sau care au fost provocările, sigur că mm, costă ceva bani, poate că comisia uh, ar putea încerca să motiveze și să, sublinieze, să, să susțină și alte țări uh, în acest demers. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Sau mai sunt și alte întrebări? Aș avea imediat vă dau cuvântul. Aș avea și eu o întrebare, o întrebare pentru toți experții. Cum putem să ne asigurăm că uh, și în ceea ce privește lucrătorii, companiile, uh, respectă toate aceste uh, cerințe? Pentru că adesea avem astfel de dezbateri de 2 ani uh, s-a decis ceva foarte frumos, dar până la urmă trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă uh, la sfârșitul, uh, la coada lanțului de valori. Iată întrebarea mea. Avem o reprezentantă a Indoneziei care dorește să ia cuvântul. Dumneavoastră sunteți, doriți să primiți cuvântul? Și după aceea aș dori să dau cuvântul paneliștilor din nou pentru răspunsuri. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu reprezint uh, Parlamentul uh, Indoneziei. E o onoare pentru mine și aș dori să vă mulțumesc și pentru invitația pe care ne-ați adresat-o, pentru că um, să participăm și la reuniunea uh, OIME uh, care are loc în acest timp. Uh, am uh, ascultat cu mare atenție raportul dumneavoastră și aș dori să vă mulțumesc. Dar aș dori să pun o întrebare, să vă pun o întrebare Uh, Comisiei INTA a Parlamentului European. După cum știți, Indonezia va găzdui a uh, găzduit uh, ședința ministerială din 2013 a OMC. A participat la această ședință și societatea civilă și uh, parlamentele în ședințe uh, paralele. Am avut pachetul de la Bali în uh, și ședința din 2013 uh, de la Nairobi a convenit că aceasta ar fi soluția conveni, uh, convenabilă până în 2017. Deci întrebarea mea este următoarea. Cum faceți legătura în activita- între activitatea dumneavoastră de la Comisie pentru a pune în aplicare aceste recomandări în uh, folosul prosperității oamenilor? Aș dori să vă spun că uh, Camera Reprezentanților din Indonezia a numit uh, un grup de experți pentru obiectivele de dezvoltare a mileniului pentru a sprijini guvernul nostru, pentru a ne asigura că implementarea uh, SPG-urilor uh, se va face conform graficului. Mulțumesc! Mulțumesc! Atunci, în ordine inversă, de această dată, aș dori să dau cuvântul în primul rând domnului Awan. Aveți primul cuvântul pentru contribuțiile dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Prima întrebare are de a face cu dialogul social uh, de la NAFTA uh, după uh, conferința de la Islamabad. Eh, când eh, s-a discutat eh, GSP-ul, sistemul GSP-ul, și noi am fost reprezentați la această dezbatere cu Uniunea Europeană. Deci noi, reprezentanții lucrătorilor, am încercat să ne aducem contribuția și vă mulțumim faptul că înainte de publicarea raportului au avut loc două, trei reuniuni și am dorit să mulțumim și uh, o organizației sociale din uh, Pakistan care ne-a ajutat să participăm la acest dialog. Și vă mulțumesc uh, și pentru dialogul social de care e nevoie pentru a avea un mecanism funcționabil. Poate că în Uniunea Europeană experții erau foarte pregătiți și credeau că a existat un dialog social și chiar a existat și vă mulțumesc. Dar Poate că nu a fost uh, vorba de un mecanism. Și credem că acest mecanism ar trebui să uh, se aplice în uh, oficiile Uniunii Europene în toate țările respective uh, și să dialogul să se facă mai ales cu um, reprezentanții lucrătorilor, pentru că e o diferență între ONG-uri și reprezentanții lucrătorilor. ONG-urile au o răspundere, e sigur că sunt importante, dar și sindicatele ar trebui să fie reprezentate, să participe la aceste dezbateri pentru a-și aduce contribuția la îmbunătățirea condițiilor de lucru. Cooperarea cu cu angajatorii. E clar că avem un dialog uh, social și Pakistanul este și un, uh, o, reprezintă o specificitate. Mm, cu ajutorul angajatorilor am uh, stabilit un, o consultare bilaterală în Pakistan. Și mai ales când am, a fost lansat raportul, domnul Ari, a fost acolo, și reprezentantul Federației uh, Patronilor din Pakistan a participat și el la publicarea acestui raport. Da, într-adevăr, avem câteodată probleme, mai ales uh, legate cu angajatorii neregistrați, nedeclarați și care uh, facă mai mult profit decât e necesar. Și în ceea ce privește legea, legile muncii, angajatorii Uh, mm, sunt dezavantajați uh, pentru că uh, unele legi nu sunt, există pe hârtie, dar nu sunt puse în aplicare. Dar acolo unde nu există un sindicat sau o uniune sindicală, așa cum s-a spus, există aceste lanțuri de furnizare, situația este foarte gravă provocările în legătură cu publicarea raportului. Uh, noi ne-am ocupat uh, de raport singur și doar pentru evaluare am uh, cerut cooperarea acestei asociații din Germania. Și de astfel am reușit să, să redactăm raportul și apoi să-l publicăm și apoi să avem o campanie de sensibilizare care încă mai continuă în Pakistan. Deci astfel am reușit să publicăm acest raport și uh, orice organizație sindicală e foarte, e, poate face acest lucru, dar e nevoie de consolidarea capacității. Când vorbim cu factorii implicați, uh, le spunem e nevoie de dezvoltare durabilă, dar trebuie până la urmă și uh, dezvoltarea durabilă să fie susținută. În sistemul SPG e nevoie de consolidarea capacității pentru toți factorii implicați, pentru sindicate, Uh, toate uh, eșeloanele au nevoie de consolidarea capacității. De exemplu, în cazul nostru, Uh, de la nivel federal uh, subiectul uh, drepturilor lucrătorilor a ajuns la nivelul provinciilor. E adevărat că doamna comisar a spus că două provincii sunt mai în urmă, progresează, dar trebuie să continue să progreseze. Deci după ce procesul de consolidare a capacității se va fi terminat pentru aceste două um, provincii, um, sigur mai este și consolidarea capacității la nivel guvernamental. În orice caz, după doi ani așteptăm publicarea celui de-al doilea raport pentru a avea o o imagine fiabilă. În ce privește uh, capătul lanțului de furnizare, dacă vă gândiți uh, la câți bani ajung la intermediar, se pare că diferența este foarte mare între intermediar și cei care se află la capătul lanțului. Uităm faptul că suntem în secolul 21. În pofida unei creșteri imense a veniturilor mondiale, o cincime din populația mondială uh, merge la culcare cu burta goală. Uh, un sfert lucrează în condiții deplorabile, condiții care erau uh, domnean în, ultim, în urmă cu un secol, care i-au făcut pe uh, lucrătorii din Chicago să, uh, să, să uh, ajungă la grevă și care a dus la aceste sacrificii umane imense. Mulțumesc! Permiteți-mi să revin la partea cu implementarea, pentru că cred că aceasta este întrebarea care mi se adresa. Ținând cont de diversitatea acestor țări beneficiare SFG+, nu putem spune că există un model uh, care să fie urmat. Însă, este important să se înființeze o comunitate locală, o care să țină cont de toate nivelurile, astfel încât să se creeze un plan de lucru comun referitor la modul de implementare al convenției. Și cred că pentru aceasta este nevoie de benchmark-uri, de puncte de reper, care sunt uh, în mod realist bazate pe uh, tot ceea ce se întâmplă în prejur. Toți acești actori trebuie să se implice însă. Iar în ceea ce privește uh, planul de acțiune al Uniunii Europene privind drepturile omului și democrație, e bine, dialogul trebuie facilitat și cred că acest lucru poate fi folosit ca un impuls pentru a uh, uh, impulsiona și mai mult uh, dialogul cu țările beneficiare. Președinta, mulțumesc! Urmează domnul Ștefan Wengler. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Pe scurt, doresc să răspund la întrebarea domnului Langen cu privire la uh, țările SPG+, uh, referitor la faptul dacă acestea reprezintă un stimulant de a cumpăra acolo. Da, răspunsul este pozitiv. Însă, companiile nu uh, ar trebui să își delocalizeze uh, producția acolo, pentru că există pericolul ca regimul de preferințe comerciale să le fie retras respective, la un moment dat. Deci, sigur că există stimulentul și sigur că în ceea ce privește textilele, uh, acolo avem uh, un 12% uh, reducere vamală, care pot fi vândute cu acest regim tarifar în Europa. Însă, cine nu cumpără în aceste țări, ei bine, companiile nu cumpără în aceste țări pentru că standardele sociale și de lucru sunt foarte înalte și uh, nu trebuie să uităm că țările beneficiare GPS Plus sunt acele țări care au semnat convenția. Dacă sunt respectate prevederile în companii sau nu, asta este specificat pe o altă foaie de hârtie și există această inițiativă Business Compliance care, uh, prin care dorim să uh, trezim uh, responsabilitatea companiilor și să le facem să conștientizeze cât de importante sunt standardele sociale nu trebuie doar să se verifice, iar peste 14 zile lucrurile să o ia de la capăt. Pentru că dacă după un interval de timp se încalcă iarăși prevederile, lucrurile nu au niciun sens. Thank you, Madam Chair, and thank you all. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru întrebările și comentariile dumneavoastră. În ceea ce privește prima întrebare, dacă Uniunea Europeană ar putea sau ar trebui să facă mai mult pentru a promova convențiile OIM, Permiteți-mi să vă spun că uh, standardele uh, actuale sunt tratate cu prioritate în agenda Uniunii Europene și pentru noi acesta este pasul corect în direcția cea bună. Și uh, sigur că există un potențial foarte mare de a face diferența. Colaborarea noastră în această zonă este relativ nouă. Am început în câteva țări și ne vom extinde cu colaborarea în alte câteva cât de curând, așadar, sigur, colaborarea și cooperarea mai pot fi extinse pe viitor, iar în ceea ce privește anumite țări, ei bine, ne întâlnim uh, și avem uh, ședințe informative periodice cu privire la standardele noastre și modul în care funcționează și cum au fost implementate, acest lucru este important pentru reprezentanții Uniunii Europene din țările respective pentru a înțelege mai bine uh, standardele și pentru a vedea cum funcționează sistemul și suntem dispuși să continuăm pe această cale, pentru că trebuie să ne asigurăm că delegația Uniunii Europene la nivelul țării este un interlocutor uh, care este tratat la nivelul importanței sale. Dacă se poate face mai mult, sigur, întotdeauna se poate face mai mult și cu siguranță dorim să uh, sporim colaborarea în această direcție. În ceea ce privește implementarea și dacă este suficient de um, intensă, sigur, trecerea de la teorie la practică mm, este dificilă, însă pentru a nuanța, um, sigur, ne lipsesc anumite uh, practici bune în acest domeniu, dar există și modele bune, există practici bune, cum ar fi uh, în domeniul uh, muncii în rândul copiilor, pentru că aici lucrăm în de 20 de ani de zile și știm cum au evoluat lucrurile, știm cum să facem diferența, cum să uh, acționăm astfel încât să existe un impact. Sigur că în Pakistan mai există muncă în rândul copiilor, însă ei merg pe direcția cea bună. De asemenea, există bune practici și în alte domenii unde un domeniu asupra căruia ar trebui să ne aplecăm mai de aproape este discriminarea. Uh, și aici ne lipsesc chiar și datele de bază, ce să mai vorbim despre practici uh, pozitive. Și cu toții putem să facem o diferență în ceea ce privește modul în care sunt uh, percepute politicile și impactul acestora. Așadar, trebuie să acordăm o atenție specială tuturor acestor aspecte Legislația din domeniul muncii este foarte importantă și accesul uh, inspectorilor libe joacă de asemenea un rol foarte important. Organismul de supraveghere al OIM a acordat o atenție deosebită acestor domenii și trebuie de asemenea să ne asigurăm că lucrurile pe care le-am convenit sunt și puse în practică în țările beneficiare. Nu pot decât să sprijin această declarație și, pentru a încheia cu acest lucru, vă atrag atenția că uh, acesta este ceea ce face sistemul de supraveghere al OIM. Asta supraveghează în mod periodic și asta s-a convenit prin ratificarea standardelor în domeniul muncii. Așadar, există drepturi privind uh, forța de muncă și piața muncii și un alt uh, factor important pe care doresc să-l subliniez este faptul că um, Uniunea Comercială și uh, industria au acces la uh, supraveghere, pot transmite rapoarte, pot face comentarii și societatea civilă în mod uh, potențial ar putea de asemenea să aibă acces la sistemul de supraveghere. Așadar, nu este un sistem care se bazează numai pe raportul guvernelor, dar și pe cel al sindicatelor. Uh, și cu aceasta sper că am răspuns la majoritatea întrebărilor care mi-au fost adresate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră și acum voi da cuvântul Comisiei Europene pentru a face o evaluare și pentru a răspunde la întrebările care nu și-au găsit încă răspunsul. După cum uh, am putut constata, avem aici uh, reprezentanți de la DigiTrade, doamna Sandra Talina, directoarea acestei direcții, este alături de noi. Mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc tuturor pentru această după-amiază fascinantă. A fost foarte util să ascult uh, direct uh, întrebările și răspunsurile care v-au fost uh, oferite. Acum aș dori să spun că um, acest uh, copil a venit fără instrucțiuni. Când am început să implementăm SPG-ul acum 2 ani, uh, Uh, e bine, nu am știut cum să facem și cum să începem monitorizarea, iar întrebările dumneavoastră mi-au demonstrat acest lucru. De aceea vreau să profit de ocazie pentru a-i mulțumi președintelui Lange, pentru că el a început uh, prin a adresa întrebări și a dorit să se conceapă acest sistem de monitorizare, OIM-ul de asemenea. Împreună s-a început această întreprindere fără a ști foarte bine cum să o uh, abordăm la modul concret. Așadar, mulțumiri pentru sugestiile concrete. De asemenea, transparența. Toată lumea a dorit uh, transparență, motiv pentru care raportul este pentru prima dată când este uh, un raport public. Deci, raportul va rămâne așa și va fi comparat cu următorul raport și astfel vor apărea uh, puncte de referință. Să sperăm că tendința va fi una pozitivă, altfel nu se va putea înregistra un progres. De asemenea, aș dori să spun că sunt nerăbdătoare în ceea ce privește dialogul cu societatea civilă, sigur că uh, ne-am uh, întâlnit și cu reprezentanții de la Justice and Peace, dar nu este suficient, trebuie să avem ușa deschisă pentru toate delegațiile și societatea civilă. Este un proiect important, am auzit că OIM ne formează oamenii pentru că ei nu au competența de a face acest lucru, drepturile în domeniul muncii pot fi un domeniu special, nu vrem să existe improvizație, ci vrem să avem oameni calificați. Sigur că este nevoie de resurse. Statele Unite beneficiază de mulți oameni care se ocupă de drepturile din acest domeniu. Uh, noi suntem mult mai puțini, așadar dacă am putea avea atașați specializați pe această direcție, ar fi foarte bine, însă nu s-a schimbat nimic până acum, deși noi am solicitat asta. Însă, Mergând mai departe, cred că este foarte important să privim cu atenție instrumentul, pentru că ceea ce promovează este dezvoltarea sustenabilă, durabilă. Acesta este cuvântul cheie. Și trebuie să înțelegem că uh, Poate că discutăm despre modul în care uh, să îmbunătățim lucrurile, însă părerea mea personală este că, da, instrumentul este bun în această privință, însă cum să-l îmbunătățim este provocarea în fața căreia ne aflăm. Și știind că instrumentul este bun, este foarte important pentru uh, termenul de expirare al acestuia. Pentru că s-a vorbit despre 2023 uh, când acesta se va încheia. Și ce vom face? Îl vom opri ei bine, în ciuda provocărilor, trebuie să vedem cum acționăm mai departe. Așadar, este un uh, domeniu uh, interesant pentru că are legătură și cu drepturile noastre, drepturi uh, pe care și le asumă toate țările care ratifică convenția. Așadar, nu promovăm aici uh, valori europene, ci valori uh, mondiale pe care și le asumă și beneficiarii promovăm drepturi adevărate, autentice pentru lucrători. Așadar, este obligația țărilor beneficiare de a le respecta. Nu este o opțiune. Deci, uh, SPG Plus a adus această magie și anume faptul că discutăm despre aceste lucruri acum. Până acum exista obligația, însă nu se întâmpla nimic. De aceea este bine să existe un dialog cu guvernul și poate că vor urma și rezultatele. Când am vizitat aceste țări, când uh, le-am vizitat, sigur că ne-am întâlnit cu reprezentanții societății civile și am încercat să vedem care sunt provocările cele mai importante. Există țări, există zone în care uh, relațiile industriale armonioase nu sunt înțelese pentru ceea ce sunt ele, ca bază a unei situații economice mai bune. Deci noi oferim uh, stimulentele, preferințele și acesta ar putea să fie o perspectivă economică, dar aceasta ar trebui să uh, ducă la o situație mai bună a lucrătorilor și astfel să se uh, repercuteze asupra uh, situației economice. Este un proces îndelungat, sigur că nu se face și nu se realizează de azi pe mâine, dar trecerea de la hârtie la practică, de la teorie la practică, este adevărata provocare. Au venit mulți reprezentanți ai beneficiarilor aici, astfel ne arată că sunt uh, profund angajați uh, pe această cale. Însă, traducerea acestor legi în realitate uh, este marea provocare. La modul general, consider că cuvântul cel mai important este angajamentul. Trebuie să rămânem implicați, angajați, trebuie să fim uh, să dăm dovadă de angajament, uh, dar nu numai noi, ci și uh, cealaltă parte implicată. OIM-ul ei bine, eu sunt un mare susținător al acesteia pentru că prin aceștia avem posibilitatea de a ne baza pe un organism uh, expert, independent și nu Uniunea Europeană, Comisia Europeană să fie cea care apreciază rezultatele unei țări. Deci asta este o resursă foarte valoroasă de care beneficiem. Poate că nu am răspuns la toate întrebările care au fost uh, adresate, dar după cum spuneam, copilul a venit fără instrucțiuni, suntem aici să le îmbunătățim. Um, sigur că vom face o întâlnire și cu reprezentanții ai societății civile, vom uh, organiza o ședință dedicată raportului, însă aceasta este o provocare care presupune implicarea tuturor celor prezenți, nu numai a noastră. Mulțumesc tuturor pentru implicare, rămâneți la fel de implicați! Președinte, mulțumesc. Uh, și acum uh, raportorul Christopher Fielner. Mulțumesc, doamne președinte, mulțumesc tuturor uh, oratorilor care au intervenit, pentru că în felul acesta se înțelege mai bine în realitatea mm, pe care se bazează acest raport al Comisiei. Și, de asemenea, mulți dintre noi am preluat idei referitoare la modul în care să lucrăm cu SPG Plus pe viitor. Trebuie să ne amintim că niciuna dintre aceste țări uh, nu este Norvegia și dacă era Norvegia nu ar fi avut nevoie de SPG+. Deci, în consecință, trebuie să ne concentrăm pe ceea ce este cu adevărat important și acesta este progresul. Am ascultat discuția și este important să distingem între cele 27 de convenții care fac parte din SPG Plus și alte griji. Pentru că există și alte îngrijorări. Una dintre ele, de exemplu, pedepsa capitală și s-a discutat despre ea astăzi. Uniunea Europeană, Parlamentul European este în mod unanim împotriva pedepsei capitale. Asta este cât se poate de clar. și suntem uh, supărați când observăm că în anumite părți ale lumii aceasta este în continuare aplicată. Am avut discuții uh, referitor la unde include includem pedepsa capitală ca unul dintre criteriile uh, de diferențiere a alocării SPG+. S-a decis să nu se introducă însă. Ceea ce înseamnă că, într-o oarecare măsură, nu am nicio problemă cu pedepsa capitală. Am decis așadar că SPG Plus nu poate să abordeze toate provocările care țin de încălcarea drepturilor omului în lume. Și suntem conștienți de faptul că există și alte uh, negocieri comerciale cu alte țări uh, care beneficiază de un alt regim. Vorbim aici de Statele Unite, Japonia, pentru a da câteva exemple, unde nu avem astfel de prevederi. Apoi există toate aceste domenii unde avem și care sunt acoperite de cele 27 de convenții. Și în această privință este important să nu să observăm că toate problemele sunt rezolvate, dar că se merge pe o cale clară de progres. Și pentru că acesta să fie cazul, este important să observăm un parteneriat real care duce la, um, la sentimente de proprietate în uh, țările respective și că um, se uh, lucrează în mod clar la implementarea prevederilor convențiilor. Valoarea SPG Plus constă în uh, faptul că uh, SPG Plus uh, este un sistem sigur care este implementat și s-a discutat și despre severitatea acestuia și despre posibilitatea de a retrage acest uh, regim retragerea sa nu este un aspect teoretic, s-a mai întâmplat în trecut, dar reprezintă eșecul absolut al SPG+, pentru că atunci când este vorba despre o retragere a acestui program, atunci uh, nu mai există parteneriatul pentru a se ajunge la o colaborare sistematică și la uh, acea muncă necesară uh, pentru a realiza progresul. Asta trebuie să reținem din această discuție. Și, în fine, cred că trebuie să mai uh, ne gândim la un lucru. Atunci când adoptăm uh, o anumită lege, așa cum s-a întâmplat uh, cu SPG acum 2 ani, sigur că la un moment dat este revizuită și um, aceasta este prevăzută să expire cândva departe în viitor, în cazul acesta în 2023. Dar cred că este foarte important să reținem și să ne gândim mereu că, pentru ca SPG Plus să fie valoros și să își atingă scopul, și pentru ca participanții să uh, aibă încredere în acest sistem, ei bine, trebuie să discutăm mai repede uh, de anul 2023 despre acest program și revizuirea lui, înainte uh, să vină acest deadline. Și în felul acesta creăm credibilitate, iar data respectivă, care pare cândva departe în viitor, uh, nu va mai crea atâta incertitudine. Mulțumesc! Ich glaube, es ist ziemlich egal. Vielen Dank an alle, dass Sie gekommen sind. Cred că este mm, a sosit momentul să vă mulțumesc tuturor celor care ați participat. Uh, cu aceasta închei uh, această audiere. Vă mulțumesc pentru participare și uh, de acum va continua ședința ordinară a INTA. Mulțumesc experților pentru participare și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 18 uh, al ședinței INTA. It's, uh, the discussion about WT. Avem o discuție referitoare la OMC și agenda post-Nairobi și aș vrea să dau cuvântul directorului general adjunct al Organizației Internaționale a Muncii. Aș vrea să-l invit să mi se alăture aici. And I would like to also invite uh, Aș vrea să-l invit și pe domnul Avzan, membru al Parlamentului suedez, pentru că mulți dintre invitații noștri reprezintă aceste structuri și trebuie să se alăture discuției privind procesul post-Nairobi. So, and please, please, if you want to leave the room or... Dacă vreți să părăsiți sala sau să discutați cu colegii, <laughs> vă rog să nu o faceți. So, please be... Deci vă rugăm, vă rog să păstrați tăcerea. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben äh, alle das Ergebnis der Mulțumesc, dragi colegi. Avem cu toții uh, rezultatele conferinței uh, de la Nairobi. Le avem în fața ochilor. O delegație a Parlamentului a fost uh, trimisă cu 10 eurodeputați. La început așteptările au fost micuțe și înainte de sfârșit și optimismul era cam limitat, cam îngrădit. Și până la urmă, bineînțeles că rezultatele Uh, trebuie să fie salutate, pentru că totuși avem niște rezultate. Și procesul multilateral continuă și în acest sens uh, cei care prevedeau uh, moartea, decesul OMC nu au avut dreptate, dar rezultatul nu este nici atât de satisfăcător încât să putem spune că paharul este pe jumătate plin. Pași foarte importanți ne așteaptă, deci după uh, Nairobi. Și uh, vom avea o declarație în care se vor uh, se va încerca ca căile diferite să fie aduse la un numitor comun. Pentru că până la urmă nu e posibil un compromis. Da, bineînțeles că sarcina este foarte dificilă, misiunea este foarte grea. Uh, agenda de la, deci va trebui să continuăm uh, agenda de la uh, Geneva și mă bucur de faptul că domnul uh, Browner, director general adjunct al Organizației Internaționale a Muncii, e, are o experiență foarte prețioasă Uh, în ceea ce privește compromisurile, a reprezentat Germania uh, la uh, TPC și, practic, a participat la toate rundele de negocieri de la OMC, deci ne poate spune foarte bine ce se întâmplă acolo și, deci, în această poziție îi dau cuvântul ca să ne prezinte felul în care vede el agenda post Nairobi. Dank. Ähm, weil Sie mich als Vertreter der WTO ein Mulțumesc pentru că m-ați uh, invitat în calitate de reprezentant al OMC și noi vorbim uh, numai franceză, engleză și spaniolă ca limbi oficiale. Ei bine, acum voi vorbi în limba engleză. WTO... Eu vreau să vă spun încă de la început că OMC-ul este o organizație condusă de membri. Secretariatul nu are dreptul la inițiativă. Comisia Europeană este diferită, are dreptul la inițiativă. Noi nu stabilim agenda, ci membrii fac acest lucru și membrii uh, sunt, țin foarte mult la drepturile lor, lucru care este valabil și pentru statele membre UE. Prin urmare, o, progro- o prognoză cu privire la ce se va întâmpla post-Nairobi are legătură doar cu cele indicate de membrii. Nu poate fi bazată pe potențialul creativ al, creator al secretariatului. Miercurea trecută am avut prima reuniune a Comisiei Informale pentru Negocieri Comerciale după Nairobi. Acesta este organismul care supraveghează negocierile OMC la nivel de ambasador. Președintele acestei entități, directorul general, a făcut câteva observații în fața membrilor. A stabilit foarte clar că, în conformitate cu evaluările sale, ne-am îndepărtat um, de Geneva și de Nairobi și n-am fost bine pregătiți. Nu am avut o declarație ministerială convenită. În dosarele noastre, toate declarațiile ministeriale și declarația erau doar documente proiect, proiecte de documente, cu multe puncte care au rămas de discutat. Existau prea multe chestiuni nerezolvate pe care le-am prezentat ministrilor. Directorul general a considerat că era o situație deplorabilă și a cerut ca ambasadorii să se pregătească mult mai bine pentru viitoarele reuniuni ministeriale. Ea le-a cerut să-și părăsească zonele de confort și să fie mai îndrăzneți. Deciziile nu pot să fie luate în a 11-a oră de către miniștri. Capitalele trebuie să se implice mai devreme și pe întreaga durată în uh, perioadei dintre cele două conferințe ministeriale. Directorul general a subliniat că procesul de la Nairobi a fost departe de a fi ideal, a spus că adesea a lipsit transparența și nu era deloc uh, atât de inclusiv cum uh, se promisese. Pe scurt, Există acest apel critic al directorului general către ambasador pentru o mai bună pregătire și pentru o mai intensă implicare pe viitor. În intervențiile ulterioare, niciunul dintre membrii nu a contestat observațiile critice ale directorului general. Aceste afirmații n-au fost contestate, prin urmare, de nimeni. Conferința ministerială de la Nairobi poate fi considerată a fi un succes, însă un tabu a fost încălcat. Președintele s-a referit deja la el. Declarația ministerială, în partea 3, spune clar că există un conflict nerezolvat între membrii. Declarația ministerială, făcând această afirmație, se abate de la abordarea normală uh, conform care trebuie căutat un consens și să se elaboreze o declarație conform pozițiilor care s-au uh, bucurat de un minim acord. Declarația de la Nairobi ilustrează foarte clar această controversă cu privire la viitorul agendei DDA. Există membri care doresc ca DDA și arhitectura sa să rămână neschimbată, alți membri doresc să renunțe la aceasta datorită neînregistrării de succese în ultimii ani. Prin urmare, am așteptat cu oarecare anxietate noi secretariatul, următoarea reuniune post-Nairobi de la Geneva, unde urma să devină clar că această controversă ar putea să paralizeze viitoarele discuții. Reuniunea informală a Comisiei uh, pentru negocieri pare să indice însă faptul că această controversă va dispărea. Toți membrii care au intervenit uh, săptămâna trecută au apreciat rezultatele Nairobi ca fiind semnificative și nimeni nu a considerat că rezolvarea acestei controverse este o precondiție pentru viitoare discuții. Din potrivă, pare să fie clar că toți membrii au convenit că aceste chestiuni ale DDA ar trebui să continue să fie negociate, chiar dacă membrii nu sunt de acord cu privire la arhitectura negocierilor. Există membrii care accentuează în mod clar nevoia de a negocia noi chestiuni, însă acei membri nu refuză să negocieze puncte din DDA. În conformitate cu evaluarea directorului general, toți membrii și-au luat un angajament ferm de a duce mai departe negocierile referitoare la chestiunile de de-a rămase. Este important să subliniem acest aspect, chiar dacă membrii în momentul de față nu au o perspectivă comună asupra modului în care trebuie realizat acest lucru. Trebuie de asemenea stabilit că există accente diferite puse de membrii pe noile chestiuni și vechile chestiuni. Directorul general a cerut președinților să începe discuțiile cu respectivele grupuri de negociere. O serie de uh, delegații s-au referit la noi probleme, dar nici uh, una dintre acestea nu le-au exprimat clar. Miercurea trecută, în cadrul întâlnirii, nu au fost menționate însă puncte concrete. ONC-ul este organizație condusă de membrii săi, prin urmare așteptăm să primim ideile și cerințele membrilor, astfel încât noi, secretariatul, să ne putem oferi serviciile pe durata negocierilor. Știm din experiența trecută că membrii care doresc să discute un anumit subiect vor găsi calea de a o face. Fie că uh, ceilalți membri sunt de acord sau nu. Sperăm că orice noi negocieri vor avea loc în interiorul OMC, dar există și cazuri de negocieri ferme în afara OMC, de exemplu TISA. Sperăm că membrii vor fi de acord cu privire la chestiunile de de a rămase și procesul de a negocia, de a le negocia și calea de urmat în ceea ce privește noile chestiuni. Există două conferințe ministeriale care s-au înlănțuit și care au generat succese. Prin urmare, companiile sunt din nou interesate de activitatea OMC, lucru care a devenit evident la Forumul Mondial economic din Davos. Prin urmare, uh, așteptăm input din partea comunității de afaceri pe puncte de relevanță economică și, de asemenea, așteptăm contribuții și din partea dumneavoastră, în calitate de reprezentanți aleși ai cetățenilor europeni, care înțeleg foarte bine care sunt preocupările și modul în care Uh, aceste organizații internaționale pot contribui la situația economică. Și aș avea două observații suplimentare de făcut. În ceea ce privește DDA, a fost creată o structură specifică de negociere. Este vorba de această comisie de negociere menționată și există și comisii în sesiuni speciale unde sunt negociate punctele individuale de pe DDA. Se pare că niciunii dintre membrii nu au vreo problemă cu această structură. Chiar și membrii care vor să renunțe la DDA n-au cerut ca structura aceasta să fie eliminată. E un lucru important pentru că demonstrează bunăvoința membrilor respectivi și ajută la evitarea de complicații, permițând în același timp construirea unui viitor în acest proces. O altă observație este că avem o agendă inclusă Există, sigur, o agendă inclusă în toate uh, acordurile OMC. Pe lângă toate acestea, declarația de la Nairobi cere de la membrii, așa cum am mai spus, să continue negocierile în ceea ce privește mecanismul special de salvgardare, să negocieze într-un cadru temporar accelerat și să găsească o uh, Uh, soluție permanentă la implicarea publicului, precum și să continue discuțiile privind bumbacul. Toate aceste acțiuni necesită acum atenția membrilor. Din partea secretariatului aș dori să adaug că există o serie de aderări interesante în pregătire cu propriile lor provocări. Și aici am să menționez doar Belarusul și Iranul. Având în vedere multele acorduri bilaterale de liber schimb care au fost negociate, precum și acordurile comerciale regionale, cum ar fi TPP, secretariatul se așteaptă la o implicare intensă în analiza acelor acorduri, odată ce ele sunt notificate. Și aici mi se încheie raportul. Vă mulțumesc pentru atenție. Thanks a lot, Mr. Vana. And uh, you are a real diplomat, so... Thanks, Vă mulțumesc pentru aceste comentarii. Într-adevăr, ați atins niște puncte, nu foarte multe, însă a fost o prezentare interesantă și aș vrea să invit pe colegii uh, reprezentanței adunării parlamentare să intervină. Și în acest sens am să-i dau cuvântul domnului Afsan pentru a ne spune câteva cuvinte introductive. Mulțumesc! Lucrurile de-abia încep, prin urmare dați-mi voie să vă spun că noi, ca reprezentanți ai Comitetului Director al Uniunii Interparlamentare, a Conferinței Parlamentare privind OMC, suntem foarte mulțumiți de ocazia de a participa la această sesiune INTA. Membrii Comitetului Director reprezintă peste 20 de țări. Vorbim despre interesul și importanța pe care îl alocăm diferitelor aspecte comerciale care sunt uh, pregnante. Prin urmare, încă o dată vă mulțumim pentru ocazia de a ne implica în această reuniune și de a participa la audiere. Mulțumim! Mulțumim, domnule Afsan! Dragi colegi, nu ezitați să interveniți cu întrebări pentru a primi răspunsuri uneori poate diplomatice din partea distinșilor noștri oaspeți. Primul vorbitor, domnul Buchner. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich habe mehrere Fragen. Mulțumesc foarte mult. Aș avea mai multe întrebări. Prima dintre ele. Cum credeți, cum evaluați efectul dificultăților politice pe care le-ați constatat la Nairobi pentru următoarele reuniuni din 25 uh, uh, februarie, cum uh, continuă procesul după Nairobi? Cât de realist este realist să mai facem deci, îmbunătățiri concrete. Și apoi aș avea o întrebare specifică în legătură cu acordul care a fost încheiat la Nairobi în legătură cu competiția la export, mai ales în ceea ce privește produsele agricole de la alineatele 18 până la 21 se spune că posibilitățile ca organizațiile de stat, dar și uh, private, uh, să fie, să, sunt limitate de către prețurile scăzute la uh, uh, produsele agrare. Deci ele nu pot să influențeze prețurile. Uh, problema o reprezintă uh, monopolurile se vorbește despre monopoluri, dar nu se vorbește despre monopoluri care exportă. E vorba de o asimetrie care are uh, ca efect uh, um, înrăutățirea situației uh, agricultorilor. Cum evaluați dumneavoastră situația? Mulțumesc acum, domnul Rubi. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, ich glaub, uh... Mulțumesc. Cred că această aceste facilități comerciale reprezintă un uh, succes important și aceasta a fost uh, de fapt baza rundei de la Doha, pentru că și în domeniul agriculturii am reușit să realizăm niște lucruri importante. Și uh, acest Aid for Trade, E bine, cum se prezintă dimensiunea de politică de dezvoltare? pornesc la premiza că această dimensiune va fi transpusă asupra COP21 și că Națiunile Unite vor uh, prelua această dimensiune și o vor uh, lega cu componenta de CO2 și încălzirea globală. Această discuție internațională uh, de la OMC se va deplasa către Națiunile Unite, după părerea mea. Sau credeți că în runda de discuții ulterioară Um, acest subiect va reveni pe ordinea de zi. Președintele, mulțumesc. Urmează domnul Tacula. Okay, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Pascal Ami, fostul lider, fostul director al uh, OMC, a declarat uh, săptămâna trecută la o conferință că organizațiile internaționale Uh, a, sunt, au așa, sunt a, uh, rezistă la schimbare și problema o reprezintă deficitul de leadership și am a, uh, încheiat citatul. Organizațiile internaționale, deci sistem, în sistemele naționale există măcar lideri. La nivel internațional nu există astfel de lideri. Eu cred că organizațiile internaționale sunt uh, foarte specializate, sunt foarte uh, fragmentate și ar trebui să uh, fie conduse de oameni curajoși. Asta a spus Pascal Lamy săptămâna trecută. Aș dori să știu cine este pilotul în nava OMC astăzi, directorul general, Azavero și directorii adjuncți, Um, e un stat membru care preia uh, conducerea și care nu-și dorește ca agenda multilaterală să, face progre- să facă progrese? Uh, forumul uh, economic de la Davos a avut loc recent și comisarul Malmström a spus că trebuie să se depună eforturi pentru agenda multilaterală. A sugerat faptul că există mai multe sugestii posibile, de exemplu, comerțul electronic, și uh, subvențiile pentru agricultura, uh, subvențiile interne. Ne puteți spune care sunt uh, aliații Uniunii Europene la OMC pentru ca aceste inițiative să fie bine primite și dacă nu, vă așteptați ca să existe mai multe uh, inițiative la nivel uh, plurilateral. Da, mulțumesc, domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentare, pentru evaluarea dumneavoastră uh, la primele săptămâni sau luni după Nairobi, ați spus că s-a încălcat un tabu din punct de vedere procedural. Și aici aș dori să vă pun o întrebare, așa cinstit faptul că s-a încălcat un tabu înseamnă că uh, se va menține uh, nevoia de consens la OMC pe viitor sau va exista și la OMC o abordare mai structurată de negociere între diversele grupuri în funcție de interese specifice. Și dacă ne orientăm spre un sistem, am constatată uh, și în alte organizații internaționale precum ONU, deci există o tendință spre negociere astfel încât să se ajungă la cel mai mic numitor comun. Care ar fi strategia posibilă? A doua întrebare, în, ace- în această dimineață am vorbit despre poziția Parlamentului European uh, în legătură cu strategia de convenție internațională a Comisiei și am spus că trebuie ca uh, lanțurile de valoare globale să fie mai bine uh, aprofundate. Dacă înțelegem bine acest concept, înseamnă că statele naționale trebuie să aibă posibilitatea de a organiza uh, de a-și organiza propria dezvoltare economică în mod dependent sau independent față de aceste uh, conexiuni la nivel mondial care este poziția la OMC pentru a face față acestor uh, provocări. Există lanțuri global, dar membrii OMC uh, sunt foarte limitați în posibilitatea de a interacționa cu verigile de pe aceste lanțuri. Și a treia întrebare, care este situația în ce privește acordul verde și uh, negocierile ulterioare? Mulțumesc! Inma. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îmi cer scuze că n-am ajuns la timp, dar a trebuit să particip la o altă reuniune neprevăzută. Aș vrea să vă pun câteva întrebări concrete. În primul rând, care sunt principalele lecții, principalele concluzii sau îmbunătățiri care pot fi introduse de OMC, având în vedere cum s-au derulat lucrurile și anume că s-a ajuns la 10-a conferință ministerială fără să existe documentele finalizate și cum se poate îmbunătăți acest proces. Apoi aș vrea să știu ce părere aveți cu privire la dimensiunea parlamentară a Organizației Mondiale a Comerțului, care este rolul pe care credeți că puteți să îl dați acestei structuri, astfel încât Organizația Mondială a Comerțului să aibă un rol mai proeminent. Cel puțin noi asta susținem de partea Parlamentului European. Apoi, cum credeți că se poate îmbunătăți asistența tehnică acordată țărilor mai puțin dezvoltate, astfel încât acordurile la care se poate ajunge într-un final să fie uh, instrumente care să servească cu adevărat pentru ca ele să aibă de câștigat? Și o ultima întrebare. Cum evaluați uh, implicarea uh, prost numitelor țări emergente? Pentru că au, s-au, s-au pronunțat, s-au consacrat de mult și uh, cred că trebuie să existe o responsabilitate atunci când repartizăm eforturile și cred că ar trebui să avem în vedere țări care sunt cu adevărat în curs de dezvoltare. Mulțumesc. din partea adunărilor parlamentare au cerut și alți colegi cuvântul care au dreptul și uh, datoria poate să pună câteva întrebări. Nu s-a înscris însă nimeni. Ba da. Domnul Winkler acum și după aceea primit cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director uh, general adjunct. Mulțumesc pentru evaluarea dumneavoastră Uh, care e puțin la fierbinte, dar totuși uh, au trecut două luni de la Nairobi. Chiar dacă opiniile diverg între membrii Parlamentului European, există totuși uh, la Parlamentul European un curent de sprijinire al sistemului multilateral din partea deputaților care consideră că avem nevoie de un sistem care să se bazeze pe reguli și care nu trebuie doar menținut în viață, ci, dacă se poate, chiar uh, mm, să fie încurajat să fie mai activ și mai ambițios în obiectivele sale. De fapt, uh, aceasta este poziția generală predominantă la Parlamentul European. La Comisia INTA am avut uh, dezbateri înainte de conferința de la Nairobi și în legătură cu viitorul pentru obiectivele de dezvoltare a mirenului și a uh, a rundei de dezvoltare de la Doha, a sistemului multilateral. Am avut și dezbateri în legătură cu sistemul transatlantic și acum constatăm că s-ar putea să încheiem un TTIP. Încă nu știm ce va spune Congresul, dacă va fi ratificat sau nu, dar în orice caz un subiect care revine în mod recurent își reprezintă faptul că rata de ratificare ne face Uh, răspunzător față de alegătorii noștri. Și aici intervine informarea și transparența. Nu transparența în ceea ce privește disciplina OMC, ci transparența în legătură cu efectele concrete și implicațiile negocierilor comerciale. Și aici avem o problemă. Pentru că e foarte greu să uh, comunici uh, în mod factual și, pe de altă parte, este foarte ușor uh, ca, nu vreau să spun așa de cei care nu cred în acest sistem, să uh, ne combată. Uh, e un subiect aproape de un ziar de scandal. La OMC am înțeles uh, că sunteți uh, o organizație uh, care nu are inițiativă ca și Comisia Europeană, dar Colegul nostru a vorbit despre Pascal Lamy. Uh, Pascal Lamy a fost în urmă cam cu un an uh, în uh, ianuarie 2015 sau februarie și spunea că acum am trecut într-o nouă eră a comerțului. Trăim într-o nouă epocă, noi vremuri. Și aici intervine și problema comunicării. Aș dori să știu dacă este o problemă și la OMC și dacă da, atunci m-ar interesa poziția dumneavoastră pe acest subiect. Mulțumesc și acum colegul din China. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, directorului general adjunct de la OMC pentru prezentare, care a fost uh, foarte uh, interesantă, plină de informații. Toată lumea știe că runda de negociere de la uh, Doha durează de 15 ani. Am um, înregistrat progrese, dar ne mai așteaptă și probleme și provocări. Știți că în prezent ne confruntăm cu o situație nouă. Întrucâtva ne aflăm așa la un fel de răscruce. Așa cum uh, spunea și domnul director general, o parte din uh, statele membre au pus problema angajamentului. După cum știe toată lumea, China întotdeauna a crezut în meritul și a sprijinit uh, sistemul multilateral de comerț. Noi participăm uh, în mod activ la runda de dezvoltare de la Doha. A, însă, în prezent, eu fac parte din Parlamentul uh, chinez, National People's Congress. Întrebarea mea este următoarea. Așa cum spunea, în calitate de director general adjunct al OMC, care sunt uh, instrumentele pe care le puneți la dispoziția parlamentarilor pentru ca noi să putem să sprijinim o evoluție ulterioare sau o continuare, o prelungire a sistemului multilateral de comerț pe viitor? Știm cu toții că negocierile se duc la nivel de guverne. Dar ce putem face noi parlamentarii? Sau ce doriți ca noi să facem? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rubich, încă o dată a cerut cuvântul, o întrebare subcintă. Întrebarea mea um, vizează acest statut de economie de piață. În această săptămână am avut uh, proteste la Bruxelles Uh, din partea uh, industriei uh, siderurgice, bineînțeles că avem șansa să achiziționăm produse interesante din punct de vedere sau competitive. Există la OMC această întrebare în legătură cu acest tip de produse pe viitor. Aș dori să știu dacă aveți un calendar în legătură cu această agenda, deci pentru ca ea să fie uh, Uh, pusă în aplicare uh, pe viitor și, în al doilea rând, aș dori să sprijin criticile uh, domnului uh, secretar general în ce privește pregătirea conferinței de la Nairobi. Dacă facem o comparație cu conferința de la Paris, uh, COP21, la Paris a existat acest peer group din, uh, format din țări diferite care uh, erau foarte conștiente în legătură cu obiectivele care trebuie atinse și au pregătit foarte bine această conferință. Oare nu e nevoie de o reformă structurală a felului în care lucrează OMC-ul pentru a pregăti mai bine astfel de conferințe? Aș dori să știu dacă Comisia Europeană are și o întrebare. Se pare că nu. Atunci aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări foarte interesante și aș dori să vă spun uh, din capul locului că apreciem interesul pe care Parlamentul European l-a, explicat, l-a exprimat și ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră, pentru că dacă nu avem sprijinul dumneavoastră și al mediului de afaceri, atunci pur și simplu nu mai sunt uh, sau devenim uh, neimportanți. Deci e foarte important pentru noi că vă exprimați interesul și că criticați ce se face. Nu uh, secretariatul face acest lucru, ci statele membre și trebuie să trageți la răspundere ță- guvernele țărilor uh, pe care le reprezentați. E un răspuns foarte clar și pentru vizitatorul nostru din China e foarte important să avem sprijinul Parlamentului și Parlamentul trebuie să uh, uh încerce să influențeze guvernul din țara sa. Domnul Buchner a pus o întrebare în legătură cu felul în care procedăm. E o întrebare foarte, diferit, foarte dificilă. În trecut, când am negociat pachete, problema a fost întotdeauna că uh, întotdeauna a existat o luare de ostateci, ca să zicem așa. Am avut un subiect, de exemplu, și se discuta uh, un subiect doar dacă uh, erau siguri că se include pe de zi și alte elemente. De exemplu, uh, vă pot vorbi despre grupul uh, care discută despre transparență în procedurile antidumping și Uh, au luat uh, cuvântul două delegații, țări foarte importante, și au spus nu dorim să vorbim despre transparență și reguli antidumping dacă nu se vorbește și despre agricultură. Deci este, avem de-a face cu o luare de ostateci. Și e foarte important ca membrii, în mod inteligent, să hotărască cum pot să evite o astfel de fenomene. O soluție ar fi negocierea uh, unor uh, subiecte individuale. De exemplu, înlesnirea comerțului a fost uh, negociată individual și de asemenea și acordul cu privire la tehnologia informației tot așa a fost uh, negociat uh, individual. Acum nu pot face decât speculații, dar sper ca membrii să aibă înțelepciunea să nu mai permită astfel de luări de ostateci. Uh, concurența la export, apropo, am participat la uh, forumul ecosocial de la Viena, fermierii m-au invitat uh, să iau cuvântul, să fac un discurs inaugural, a fost foarte interesant. Concurența la export pentru Uniunea Europeană nu a fost un subiect important, a fost nerelevant. Sunt funcționari internațional și nu mai pot spune noi. Spun, Uniunea Europeană din 2013 nu a mai folosit subvenții la export și de asemenea nici uh, fermierii austriaci spre deosebire de uh, ce se crede în general, nu au beneficiat de uh, subvenții la export. Domnul Ami a exprimat un sentiment de frustrare, sunt sigur, frustrare legată de propria experiență. OMC-ul este o organizație care este condusă de membri și aici chiar mă, mă risc făcând această declarație. De mai multe ori am spus acest lucru. În 2013, în octombrie, uh, și de atunci sunt singura forță motrice la OMC. Mi-ar plăcea să existe mai multe inițiative la organizația noastră. Când sunt aleși, uh, sunt ambasadori uh, care sunt aleși ca președinți de comisii care într-adevăr devin vector, forțe motrice. Dar, ă, în general, poziția generală este să se ia o atitudine neutră și apoi să îi întrebe pe membrii ce doresc ca ei să facă. Nu înțeleg această atitudine. Ar trebui să există mai multă energie în această organizație. Și de altfel și de, la asta s-a referit directorul general când le-a spus ambasadorilor că trebuie să părăsească zona lor de confort. Și domnul președinte, domnule președinte, aici răspund în parte și la întrebarea dumneavoastră. Da, trebuie să ne pregătim mai bine. Și dacă vă uitați la conferința de la Nairobi, au fost mai multe țări, uh, cam cinci în total, care până la urmă au luat această poziție de uh, motoare, dar uh, care până la urmă sunt uh, criticate pentru că uh, nu permit transparența uh, care, pe care ne dorim în uh, proces. Nu pot să negociez cu 164 de state membre în același timp la fel și să dai tuturor același acces și același uh, nivel de transparență ca cei care uh, chiar uh, sunt extrem de implicați. Mi s-a pus o întrebare dacă Comisia Europeană are noi aliați pentru propunerile sale noi. Da, răspunsul este pozitiv. Deocamdată însă nu este clar cum aceste noi subiecte urmează să fie negociate, pentru că subiectele, dacă vă uitați la ele în mod individual, sunt foarte complexe și întrebarea este care este aspectul pe care uh, dorești să-l negociezi la, uh, în contextul OMC. Domnul Scholz Uh, filozofia de bază va rămâne consensul la OMC, n-am nicio îndoială în acest sens, însă negocierile vor avea loc atunci când se va constata că există un interes. Și dacă mm, nu se participă, dacă nu există niciun fel de consens în ce privește implicarea întregii organizații, atunci va trebui ca grupurile să se retragă așa pe bisericuțe și să negocieze. Avem un exemplu, exemplul Uh, filipinelor, care a promovat uh, întreprinderile mici și uh, mijlocii. Mm, e un subiect, de exemplu, care a fost introdus de o țară în negociere. În ceea ce privește bunurile verzi, ecologice, sunt convins că ele vor fi negociate și vor face parte din agenda de negociere și uh, va fi o negociere de succes, sunt sigur. Au mai fost întrebări. Uh, lanțurile de valoare. Ele au făcut obiectul unui studiu de la OMC, unul dintre rapoartele noastre, dacă nu mă înșel, cel din 2014 sau 2013, um, acest raport uh, a fost dedicat uh, lanțului valorii. Și eu trebuie să vă spun că îmi pun mare speranță în aceste lanțuri, pentru că ele creează complicații. Și vă explic acum de ce sprijin aceste lanțuri. Se produc uh, bunuri în aceste lanțuri valorice și există atâtea acorduri individuale bilaterale între parteneri și fiecare dintre aceste acorduri are propriile reguli care se aplică. Când produci un bun într-un lanț valoric, într-un lanț de furnizori, uh, trebuie ca multe acorduri bilaterale să fie respectate și uh, la fel multe reguli de origine și uh, tot acest proces devine foarte complicat și câteodată nici măcar nu merită să uh, încerci să pui în evidență originea. Și atunci uh, eviți uh, preferințele pe care acordul bilateral trebuia să le creeze. Și deci sper eu că cu toate aceste acorduri comerciale bilaterale și comerciale și regionale și regulile complicate de origine se va reveni la OMC pentru ca uh, cele mai bune practici să fie multilateralizate și uh, lațurile de valoare vor fi un adevărat uh, element uh, care va stimula acest proces. Așa cum ați spus, limitele se uh, află la nivelul statelor uh, suverane care nu pot reglementa decât la nivelul acordurilor bilaterale, dar nu pot interveni pe fiecare veriga lanțului. Domnule Winkler, mi-a spus și dumneavoastră o întrebare în ce privește comerțul și comunicarea, da, mi-amintesc. Da, bineînțeles că e un subiect valabil. În ceea ce privește societatea informată, nu e nicio îndoială că comerțul a fost un element foarte uh, important pentru a permite oamenilor să iasă din sărăcie și să participe uh, în societăți mai uh, sau să facă parte din societăți mai bogate. Dar încă se mai aduc critici și anual avem un uh, forum public organizat de către noi, de către OMC, și încercăm să creăm povești sau să arătăm uh, povești de succes care să arate cum oamenii au ieșit din sărăcie cu ajutorul comerțului. Respectiv, deci că comerțul e bun. Anul trecut am avut astfel de mărturii uh, din Africa, vom mai avea, nu numai din Africa, ci și din uh, Africa de Sud-Est, tocmai pentru a arăta faptul că Uh, uh, uh, comerțul are o contribuție pozitivă. E, de fapt, unul dintre eforturile noastre principale de comunicare. Statutul de economie de piață e un subiect fierbinte. În calitate de membru al secretariatului, eu nu pot avea o poziție sau o opinie pe această temă. Dar sunt sigur că subiectul va ajunge la OMC atunci când un stat membru lua măsuri împotriva Chinei și China va deferi speța la sistemul de soluționare a litigilor de la OMC. Se va lua o decizie la primul nivel și sunt convins că se va ajunge și la nivelul P, B și OMC-ul uh, va avea mult uh, uh, bătaie de cap cu astfel de situații, dar deocamdată nu, sunt, nu am căderea să iau uh, poziție pe astfel de subiecte. A mai fost o întrebare în legătură cu sprijinul tehnic și cu rolul țărilor, uh, deci a piețelor emergente. Sprijinul tehnic pe care îl oferă OMC uh, vizează, deci răspunde la cerere. Dacă un stat face o cerere, atunci noi ne gândim la programe care să facă față acestei cereri, să se ridice la înălțimea ei și încă ne aflăm în faza în care statele bogate pun la dispoziție fondul, fondul de dezvoltare de la Doha, care este încă finaliza, este finanțat de membrii. Deci, încă o dată, răspundem doar la cerere. Acesta este sistemul. Uh, subiectul țărilor emergente este foarte important la OMC avem țările industrializate, avem țările mai puțin dezvoltate și la mijloc avem uh, țările emergente. Și unul dintre subiectele politice cele mai importante este care este rolul pe care ar trebui să-l aibă, care este răspunderea pe care trebuie să-și o asume. A fost unul dintre subiectele uh, antemergătoare uh, conferinței de la Nairobi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Browner! Aveți foarte multe subiecte fierbinți. Vă urez, deci, mult succes. Numai bine, multe succese în activitatea dumneavoastră la Geneva și mulțumesc uh, colegilor pentru această dezbatere foarte interesantă. Dar din partea colegilor de la Comitetul de Conducere ne întâlnim mâine la ora 10. Vom fi amândoi președinți la această reuniune. Următorul punct este raportul de la Nairobi v-a fost trimis, este și pe pagina noastră internet, toată lumea l-a putut citi și ultimul punct de pe urmea de zi este chestiuni diverse. Următoarea reuniune va avea loc în 14 și 15 martie. Mulțumesc tuturor, o seară plăcută tuturor. Domnul Tacula, vă rog. Am înțeles că vom avea și chestiuni diverse, da. Da, e subiectul meu preferat, spune președintele. Da, e adevărat. E motivul pentru care vă mai o folosesc această ocazie. Ieri am fost în Laponia cu doamna comisar Crețu și nu am putut participa la eh, dezbaterea de ieri cu privire la Rusia. După cum știți, sunt raportor pentru Rusia la comisia noastră și am fost foarte dezamăgit când am auzit că ați fost amânat acest subiect. Pentru că la Nairobi ne-am întâlnit cu ambasadorul rus și cred că am avut o dezbatere foarte interesantă și cred că modul cel mai potrivit de a trata un astfel de subiect e să creăm, să construim o punte între Rusia, Ucraina și Rusia, să soluționăm problema și nu să venim cu obstacole noi. Sper să ne putem întoarce la acest uh, subiect și să găsim o soluție. Să invităm și pe ruși. Pentru că ieri am înțeles că... Deci ce am auzit nu a fost uh, foarte plăcut. Am fost dezamăgit în orice caz. Știu că o parte din colegii mei uh, nu împărtășesc punctul meu de vedere, dar în calitate de finlandez, eu cred că nu trebuie să facem justiție, ci să fim înțelepți și să soluționăm uh, situațiile, să găsim o, o soluție. Iată ce doream să spun. Mulțumesc! S-ar putea ca colegii dumneavoastră, o parte din colegii de grup să nu aibă aceeași uh, poziție ca dumneavoastră. Sunt zvonuri care circulă, dar, într-adevăr, subiectul a fost amânat și va trebui să-l discutăm și să găsim un, uh, o formulă corectă pentru a lansa dezbaterea. Am încheiat, nu mai sunt alte chestiuni diverse. Mulțumesc tuturor, o seară plăcută!